Dragi toți, vreau să doresc tuturor colegilor o bună dimineață. Ganz zu Beginn darf ich zunächst einmal uns La început doresc să Urez bun venit comisarului Johannes Hahn, care este alături de noi și tuturor celor pe care încă nu i-am văzut, pe câțiva i-am întâlnit deja. În orice caz, tuturor un an nou fericit. Suntem încă în ianuarie, așa că încă e voie. Deci dacă sunt oameni cu care încă nu ne-am văzut, acelora le urăm un an nou fericit. Vreau să urez un bun venit uh, unui număr de doi membri la Secretariatul Cont, și apoi, eh, timp de 8 săptămâni, doi membri n-au putut fi alături de noi. Veronica Pati Horvat, care s-a reîntors după o boală lungă, și Camelia Vilceva, care este nouă la noi. Poate că vă ridicați scurt pentru ca toți colegii să vă poată ochi. Und dann die Christina. Și Cristina de Geldere. Iată, echipa noastră devine completă, încerc să mai uh, iau încă doi oameni pentru ca echipa să se bucure de un pic de uh, descărcare. Noi oricum suntem mereu foarte exigenți, noi deputații, cu secretariatul, dar și fiindcă avem foarte mult de muncă, așa că ne interesează să avem o echipă completă la secretariat ca să fie munca un pic mai ușoară. Apoi, în ceea ce privește ordinea de zi, vă întreb dacă sunt întrebări, plângeri. Nu, atunci se consideră adoptată. Permiteți-mi să fac câteva anunțuri. Astăzi avem transmitere pe internet, în direct, iar regimul lingvistic este cel care e de obicei. În ceea ce privește recomandările coordonatorilor din 4 decembrie, și din, care au fost transmise pe 10 decembrie membrilor. Există obiecții, observații. Iată că nu e cazul. Prin urmare, se adoptă. Și reușim să ajungem la primul punct de pe ordinea de zi, pentru care chiar eu sunt responsabilă, și anume descărcarea de gestiune 2018. Raportul va fost transmis am încercat mai întâi să fixez o bază de lucru Din uh, diverse motive am uh, completat chiar, uh, voi completa chiar eu cu amendamente. De principiu, raportul se orientează în funcție de raportul anual al Curții de Conturi. Mi se pare de bun simț ca din punct de vedere structural să avem uh, să facem lucruri similare, în așa fel încât vederea de ansamblu să fie mare, în așa fel încât să nu facem ceea ce criticăm de fapt chiar noi înșine mereu, adică fiecare cu propria lui structură, cu propria lui abordare. Prin urmare, am preluat structura raportului de la Curtea de Conturi și chiar la început uh, am fixat un capitol cu priorități politice pe care să îl putem completa mai târziu, iar apoi să-l aducem uh, la zi. Ca să putem fixa câteva accente importante, și apoi avem mai întâi statul de drept, principiile pentru respectarea corectitudinii exercițiului bugetar, sound financial management, apoi uh, evitarea conflictelor de interese, cu tot ceea ce ține de acestea, cu toate problemele. Vreau deja să anunț faptul că, în continuare, voi pregăti un amendament pe subiectul pe care l-am dezbătut în decembrie, dar mai târziu și în ianuarie în plenară, deci nu vreau să mă limitez doar la Cehia, ci vreau să subliniez ce se întâmplă în momentul în care structurile oligarhice profită de anumite elemente. Până la urmă trebuie să ne îngrijim de faptul că fondurile nu sunt plătite în direcții greșite și dincolo de acest aspect trebuie să existe o distribuire echitabilă a fondurilor. Pentru asta nu trebuie să existe o singură reglementare, ci mai multe reglementări în mai multe domenii toate acestea vin în plus pentru a putea controla lucrurile în mod corespunzător. Apoi mai este o problemă care mi-a sărit în ochi în momentul în care îmi pregăteam lucrările. Nu este foarte ușor pentru comisie să pună la dispoziție toate datele, pentru că statele membre, să zicem frumos, prezintă totul într-o formă colorată. Adică nu există un sistem unic digital. Se numește Europa Digitală, dar spun așa, zâmbind ironic, pentru că până acum statele membre nu au un sistem uh, unic digital cu transmitere de informații standardizate care pot fi verificate oricând, în așa fel încât să putem evita o birocrație infinită, sporind astfel transparența. N-are nimic de a face cu gestionarea partajată, informațiile trebuie partajate într-un uh, mod de bun simț, în așa fel încât să identificăm, să preîntâmpinăm uh, din timp uh, problemele și să ne ajutăm pe noi aici la dezbatere. Deci, un asemenea sistem este sugerat printr-un amendament și ar fi bine să fie un amendament semnat de toată lumea transpartinică să transmitem semnalul că ne dorim cu toții asta, nu doar eu singură ca raportoare. Adică să arătăm că suntem cu toții dornici să avem o structură care să capaciteze și comisia să facă verificările necesare. Deci să susținem astfel comisia. Apoi, dincolo de asta, ar trebui să ne mai punem o întrebare în acest context și anume, câți bani uh, are voie să acceseze o singură persoană fizică? Sunt foarte bucuroasă că colegii de la Agri au decis să meargă în direcția transparenței. S-a decis așa în noul CFM, dar Trebuie să vedem ce facem la nivel de transpunere, în așa fel încât să nu creăm un monstru birocratic, adică să reușim să realizăm lucrurile în mod corespunzător. Am discutat cu colegii de la Agri, chiar cu președintele, cu o rugăminte, și anume să găsim un numitor comun. Vreau să vorbesc cu cei de la Regi și de la Econ, în așa fel încât tot ceea ce am decis, de exemplu, în directiva împotriva spălării banilor, să fie ilustrat ca atare. Au fost identificate câteva cazuri în Italia, de exemplu. E vorba de fraudă în domeniul agriculturii. E vorba de felul în care se încearcă acapararea mijloacelor financiare. Sunt câteva cazuri care au fost identificate și le vom discuta. Tot așa, în lumina transparenței, cu siguranță vom putea îmbunătăți anumite aspecte pe aici pe acolo ca să avem un model care să facă mai multă lumină și care să ne ajute să verificăm mult mai bine toate datele financiare. Dincolo de asta, în raport se salută modelul introdus de Curtea de Conturi în ceea ce privește uh, felul în care sunt verificați beneficiarii financiari, adică Curtea de Conturi să poată să se refere la ceea ce s-a întâmplat în plan național, la nivelul autorităților competente pentru că la o adică de acolo se știe cel mai bine ce se întâmplă. Auditul de performanță. Se pune întrebarea cum identificăm și cum definim performanța. De fapt, e o problemă generală. Ce înseamnă performance? Prin urmare, trebuie să adunăm uh, mult mai multă cunoaștere și mult mai multă experiență în acest domeniu. În ceea ce privește frauda cu TVA, frauda la vamă, între timp am uh, aflat care sunt uh, nevoile parchetului european, care este potențialul în ceea ce privește identificarea cazurilor, cazurilor de fraudă. Așa că aș propune să facem în mod corespunzător un amendament. Despre distribuirea geografică a fondurilor în domeniul științei și cercetării și despre um, universitățile de excelență. Nu înseamnă că nu vrem să avem excelență. Întrebarea este cum extindem excelența și cu ce măsuri. Și ce măsuri uh, trebuie luate ca să ajungem într-adevăr la excelență. E vorba de universitățile din toate statele membre care trebuie aduse la un nivel deosebit de înalt. Prin urmare, mijloacele de coeziune trebuie să fie doar pentru infrastructură, ci și pentru știință și cercetare. Asta, desigur, pentru a avea un nivel corespunzător în toate statele membre și pentru ca Uniunea Europeană să fie în top din nou. Pentru că, din, deocamdată, din păcate, nu este așa tot timpul. În ceea ce privește ralurile și în ceea ce privește implementarea încetinită a multor programe, vreau într-un amendament să atrag atenția asupra faptului că suntem acum într-o mai mare întârziere față de data trecută. Dacă ne uităm un pic la status quo, vedem că provocăm raluri de multe ori și nu știu uh, dacă are sens să facem asta cu decizii la 10 ani, pentru că prin N plus 3, restul, cel mai devreme, trebuie să fie absolvit în 2023. Iar pentru comisarul uh, de bugete și pentru noi, asta ridică mai multe semne de întrebare și îngrijorări, mai ales dacă e vorba de pregătirea noului CFM. Statele membre vor negocia în acea perioadă și probabil că, să spunem politicos, nu vor avea un nivel optim de ambiție. În ceea ce privește pacul, cer să existe o distribuire echitabilă a fondurilor și vom face amendamente. De asemenea, cerem un mecanism de plângere pentru fermierii afectați și asta la comisie, dar și pe lângă autoritățile naționale, pentru că în statele membre aceste mecanisme nu există întotdeauna și chiar dacă există, nu e prevăzut întotdeauna și dreptul de a depune o plângere. Deci dacă e o problemă cu statul de drept, Până la urmă, părțile afectate nu prea au posibilitatea să se plângă pe lângă o instituție, așa că ar fi foarte bine să existe măcar posibilitatea de notificare la nivel comunitar ca să aflăm și noi despre ce este vorba și să acționăm în consecință. În ceea ce privește ineficiența și mm, ă, problemele cu măsurile de mediu la greening, a subliniat acest aspect și Curtea de Conturi și mai ales în lumina pactului ecologic Trebuie să pregătim niște metode de bun simț și eficace, mai ales dacă vrem să acționăm fără a trena la infinit birocrația, pentru că la o adică un fermier uh, va fi călcat pe bătături și nu va mai suporta. Ce se întâmplă cu structurile industriale? Ele sunt singure care pot implementa totul, pentru că micii fermieri se vor descurca foarte greu cu toate noile reglementări. E vorba de situația dramatică apoi în hotspot-uri, mai ales uh, cu privire la copii, e vorba de chestiuni interne, Grecia, Italia, Croația și apoi se mai menționează și cum putem uh, evita abuzul de fonduri europene în legătură cu traficul de ființe umane. Nu în ultimul rând, se menționează asumarea răspunderii și transparența în cooperarea cu organizațiile internaționale din terțe state. Vreau să menționez mai ales un caz – pe care l-au uh, identificat și colegii de la IDF, ține mai ales de relația cu terțele state, nu neapărat de relația cu Comisia. Și între timp am primit o notificare despre Eritrea, unde au fost utilizate fonduri ONU pentru sclavie și muncă forțată. Vom transmite Comisiei articolul uh, aferent uh, a ceea ce s-a întâmplat uh, la ONU. E un articol care a apărut în New York Times între timp. Ce este interesant pentru mine este că New York Times se preocupă foarte tare de noi, dar lăsând gluma la o parte, noi am menționat acest subiect în momentul în care l-am avut pe comisarul Mimița, la momentul respectiv n-a putut uh, reacționa. De fapt, uh, nu s-a oferit un răspuns nici până în zi de azi. Ideea este că e vorba de mijloace ONU și e vorba de o interpelare pe lângă guvernul din Eritrea Toată lumea știe probabil cât de bine ne va informa guvernul din Eritrea. Nu cred că va fi, ne va oferi un temei bun pe, în baza căruia să acționăm. În orice caz, banii vor trebui recuperați pentru că nu se pot cheltui bani în acest hal pe muncă forțată sau pe sclavie. Bun. Vreau să mă refer la cooperarea cu terțele state și la mijloacele care sunt oferite Uh, de UE aici. Cred în general însă că UE se descurcă mult mai bine la acest capitol, pentru că UE este mult mai strictă decât ONU în general la acest capitol. Am mai făcut corecturi pe aici pe acolo și am uh, încercat să ofer o vedere de ansamblu a ceea ce e cuprins în raportul meu. Vom munci în continuare, vom formula amendamente, apoi am o, încă, încă o întrebare cu privire la ONG-uri a apărut acest subiect și știu că sunt foarte sensibili cei de la Verzi la acest subiect. În orice caz, noi trebuie să sporim transparența pe lângă comisie. Între timp, am aflat că există o asociație cu, cu privire la Turcia. Nu, nu, nu, putem uh, îmbunătăți transparența la comisie, dragă Viola. Au fost comentarii din sală fără microfon. Noi cerem transparență din partea statelor membre și cum adică? Nu cerem transparență din partea ONG-urilor? Îmi pare rău, nu se poate. Adică ne obligăm față de transparență? Nu, îmi pare rău. Se menționa Family and Friends. Comentarii din sală fără microfon. Nu, îmi pare rău, nu se poate, revine președinta. Adică, după cum vă spuneam, dacă tot cerem transparență, cerem transparență față de toată lumea, uh, Uh, transparență față de comisie. Nu vreau să cer un registru al transparenței față de public, nu consider că este necesar, dar comisia să afle ce și cum se face cu banii europeni și să aibă posibilitatea să tragă la răspundere. Ar trebui să fie procedura normală, nu să fie vorba de publicare peste tot a tot ce se întâmplă. Nu așa tematizăm. Doream, deci, să menționez acest subiect și, în orice caz, voi depune amendamente uh, aferente. Sper să putem obține ceva de bun simț unii cu alții, în așa fel încât să ajutăm comisia și să-i ușurăm munca și să îmbunătățim lucrurile. Acestea fiind spuse, dau cuvântul întâi și întâi doamnei Pencova. Thank you, madam. Mulțumesc, doamnă președinte. Un an nou fericit tuturor colegilor cu care nu m-am întâlnit până azi. În primul rând, vă mulțumim pentru prezentare și pentru raport. Raportul acoperă, zicem noi, majoritatea aspectelor și chestiunilor pe care le-am discutat cu Curtea de Conturi în ultimele luni și cu comisar pe durata audierilor. Există niște chestiuni foarte importante care au fost semnalate aici, sprijinul curții de conturi pentru accesul pus pe performanță, mai degrabă decât pe rezultate, salutăm faptul că cereți Comisiei să acorde o mai mare atenție distribuției geografice a fondurilor pentru cercetare. Este important să se facă o diferență între concluziile Curții de Conturi și ale Comisiei și invitarea Comisiei să alenieze metodologia, chestiunea care a fost menționată de mai multe ori pe durata discuțiilor din comisia noastră. Lucrăm în momentul de față la modificări și vreau să menționez niște lucruri. Deși majoritatea aspectelor importante au fost deja acoperite. Deci, vrem să fim atenți la modul în care este implementat bugetul prin gestionarea directă și indirectă, lucru pe care l-am menționat de mai multe ori. Vrem să subliniem durabilitatea ca parte a performanței în implementarea și în includerea obiectivelor de dezvoltare ale mileniului. Vrem de asemenea să punem accentul pe consolidarea capacității administrative a statului membru care are probleme cu absorpția fondurilor. E o chestiune ce rămâne dificilă, dar suntem de părere că ar trebui să existe sprijin din partea Comisiei pentru aceste state membre la implementare, la măsurile de antifraudă și de îmbunătățire a performanței cu accentul pus, de exemplu, pe neregulile RDF, de exemplu și vrem să consolidăm, sigur, mesajul legat de combaterea corupției, fraudei și conflictului de interese pe care le-ați menționat și dumneavoastră de altfel. Cam astea ar fi aspectele cele mai importante din punctul nostru de vedere. Vreau să vă mulțumesc pentru cooperare și pentru munca bună de până acum. Raportul este unul detaliat și nu cred că vor exista alte comentarii din partea noastră. Mulțumesc, Olivia Șastet. Mulțumesc, doamnă președintă. Eu o să vorbesc în franceză. Urări de un an nou fericit din partea mea tuturor membrilor comisiei, celor care ne ajută uh, pe durata activității noastre din 2020 și încep prin a saluta eforturile făcute de dumneavoastră, doamna raportor, pentru că în acest raport, după părerea mea, ați luat în considerare tot ceea ce am discutat, tot ceea ce s-a spus în diferitele reuniuni cu Curtea de Conturi, cu Comisia, reuniuni pe care le-am avut între noi și un mare număr de observații și priorități le-ați integrat deja în document, în special cele menționate de noi, numele grupului nostru. Partajez de asemenea aspectele pe care ni le-ați spus astăzi în introducere și observațiile acestea care suplimentează raportul dumneavoastră, precum și amendamentele pe care vreți să le prezentați. Fără îndoială să ajungem la un acord pentru a completa raportul. Vreau să vă atrag atenția asupra unor aspecte se pune accent asupra indicatorilor de performanță, ceea ce e important pentru că ei reprezintă coloana vertebrală a activității noastre. În direcția aceasta trebuie să mergem. Nu vrem să investim bani în politici care nu funcționează sau care contravin bunului simț economic. Ratele de eroare sunt în scădere și trebuie acum să creăm și un control calitativ al investițiilor noastre. Există mai multe puncte unde se meto- menționează metodologiile folosite pentru a calcula rata erorii și comisia este invitată să se alinieze la metodologia curții de conturi, lucru pe care evident îl susțin. Menționați o serie de rapoarte ale Curții de Conturi în documentul dumneavoastră și cred că am putea să avem un paragraf mai consistent care să reflecte activitatea esențială a Curții pentru comisia noastră. Și, ca să schimb un pic subiectul, am îndoiel cu privire la dorința de a evidenția anumite nume sau anumite țări în problematicile pe care le menționați. Cred că ar trebui să avem o abordare mai uh, globală și asta ar fi mai potrivit. Această procedură de naming and shaming, de arătare cu degetul, nu este neapărat cea mai inspirată. Avem în ceea ce privește amendamentele o serie de propuneri. O să prezint câteva dintre ele eliminarea și multiplicarea tipului de rate de eroare la plată, la încheiere, plus reziduale, Trebuie să fim mai consecvenți și trebuie să folosim, așa cum spuneam, o singură metodologie. Efortul pedagogic trebuie făcut de către comisie din perspectiva complexității regulilor. Cu cât sunt mai complicate aceste reguli, cu atât rata de eroare este, sau indicele de eroare este mai mare și administrațiile naționale trebuie să fie susținute uh, din perspectiva ajutorului tehnic, sesiuni, cursuri, care să crească apoi capacitatea de absorție a acestor state membre care au mijloacele necesare, dar nu au întotdeauna capacitățile umane, administrative și financiare pentru a-și lansa proiectele. Vorbim de o reducere a eficacității la nivel european până la urmă. Sigur, asta vizează și simplificarea administrativă pe care ați menționat-o. Este o rezultantă a primelor două observații. Trebuie să avem anumite simplificări administrative pe care Comisia să le aibă în vedere, pentru că dacă nu, complexitatea administrativă crește indicele de eroare pentru costurile neeligibile în special și descurajează micile structuri uh, micile întreprinderi și IMM-urile de la a solicita fonduri. Cred că trebuie făcute eforturi în acest sens și de asemenea mi se pare important să menționez că rolul nostru este să ne asigurăm că există o bună execuție a conturilor. Nu trebuie să uh, intrăm pe competențele altor comisii și mă gândesc aici la Agri, la Regii, Încă o dată vreau să felicit Curtea de Conturi pentru o activitate excelentă care ne dă foarte mult material de lucru. Cred că trebuie să fim foarte atenți la recomandările curții, la raportul său special. În proiectul de descărcare se menționează anumite rapoarte speciale, ce, cel referitor la e-commerce sau la recuperarea TVA. Doamnă președintă, Ați petrecut ore sau chiar nopți în șir în discuții care să ducă la milioane în plus la bugetul Uniunii Europene și e aberant să vezi că miliarde ne scapă printre degete în domeniul vămilor. Deci sunt multe lucruri de făcut aici, de noi toți. Și aș vrea să menționez un punct care, după părerea mea, nu este evidențiat suficient. Partea de digitalizare. Cred că ar putea să fie foarte profitabilă, dar trebuie să accelerăm acest program de digitalizare, cum am făcut, de exemplu, în cazul plăților directe în PAC. Și aș vrea să fim atenți și la dimensiunea de gen în raport. Trebuie să putem arăta, să putem cuantifica faptul că bursele, programele de cercetare sunt uh, distribuite în mod echitabil între bărbați și femei. Cam asta în ceea ce privește proiectul dumneavoastră de raport. Mulțumesc! Mulțumesc acum Viola von Kramer. Ganz herzlichen Dank auch von meiner. Mulțumesc, mulțumesc foarte mult și din partea mea. Mulțumesc raportoarei doamna Holmeier pentru un prim proiect de text Au fost uh, multe de prelucrat, uh, vor veni desigur numeroase amendamente, dar cred că este foarte bine să aducem aminte ce spune și Curtea de Conturi. Adică că există anumite state membre unde, în mod evident și în mod sistematic, există puncte slabe mm, și în ceea ce privește uh, felul în care sunt ridicate, felul în care sunt făcute verificările aleatorii și felul în care se identifică neregulile. Probabil că se dorește și politic asta, așa că se pune întrebarea cum putem preîntâmpina asta pe viitor. Dacă este să ne concentrăm un pic uh, pe felul în care se fac anchetele, ce se întâmplă în momentul în care sistemul este corupt, endemic vorbind, și în momentul în care nu ne putem baza pe ceea ce ne furnizează ca date autoritățile. Asta ne face viața grea deja de mai multă vreme. Doresc să mă refer mai târziu și la PAC, la agricultură, pentru că în ultima perioadă, într-adevăr, anumite personaje politice au apărut în lumina reflectoarelor Vreau însă să spun că am avut numeroase rapoarte care au fost predate de către comisie Olaf. Olaf a făcut anchetă. Era vorba de abuzul de fonduri europene și între 2012 și 2018 vorbim despre 208 cazuri în care Olaf a făcut uh, recomandări, apoi a transmis asta autorităților naționale fără însă să se întâmple ceva după aceea. Deci, în uh, anumite situații, în multe state membre, nu există niciun interes să fie descoperit acest abuz sistematic de fonduri europene. Și în modul în care situația devine flagrantă, în, modul în, care, în momentul în care nici uh, Comisia, nici Olaf nu se descurcă mai departe, avem nevoie de autoritatea care este foarte importantă pentru noi și pe care am menționat-o adesea, când e vorba de state corupte și când e vorba de corupție sistematică, adică avem nevoie de parchetul european, de EPO. Este foarte bine că EPO există, dar ne confruntăm cu o uriașă problemă la ora actuală. Și o spun aici, public parchetul european este subfinanțat în mod cronic. Primele estimări ale Procurarei Generale au arătat că cazurile cu care se va confrunta ea sunt de 3 sau 4 ori mai mari decât ceea ce s-a alocat. Deci, cu ce ne confruntăm? Cu situația în care cazurile Olaf nu sunt anchetate cu situația în care parchetul european, din punctul de vedere al personalului, nu este suficient de bine dotat și apoi cu situația în care, prin banii pe care vom avea în anul 2020, ă, trebuie să ne asigurăm că lucrurile vor fi funcționale. Este o problemă însă deocamdată pentru credibilitatea Uniunii Europene. Pentru că acolo unde se face combaterea corupției, este foarte important ca lucrurile să se miște, pentru că asta era speranța, noi așa, ca din partea UE, din partea instituțiilor și mai ales din partea parchetului, să se ia acțiune în așa fel încât să se definească o procedură pentru respectarea dreptului. Dar, la modul în care se face finanțarea la ora actuală, lucrurile nu pot fi executate astfel și probabilitatea ca lucrurile să devină un eșec la final, fiind dat că avem niște cifre dramatice, este foarte mare. Așa că aceasta ar trebui să fie o mică vedere de ansamblu ca în acest domeniu și la acest capitol să mai prelucrăm puțin aspectele. Monica Holmeier menționase asta și o menționaseră și alții. Era vorba de acapararea terenurilor, land grabbing în PAC și de faptul că, într-adevăr, este o problemă. O problemă care trebuie abordată la originea ei. 37,8% din buget merg uh, înspre politica agricolă comună, prin urmare, Trebuie să ne gândim uh, de ce stimulente ar fi nevoie, altele decât uh, cele curente, pentru a remedia situația. Poate e neobișnuit, dar vreau să vă aduc aminte că sunt niște contracte care ne obligă față de obiectivele PAC și față de finanțarea PAC-ului. Însă, explicit nu se menționează garantarea venitului. Contractele menționează însă productivitatea și sporirea acesteia, menționează stabilizarea pieței, menționează asigurarea furnizărilor, dar pun asta cumva Uh, spunând că se pun la dispoziție bani pentru uh, sporirea productivității. În rest este politică socială și nu are de-a face cu PAC. Știu că Comisia nu vrea nici în ruptul capului să audă asta, dar am vrut să vă atrag atenția că, într-adevăr, dacă tot vine vorba să discutăm serios despre o reformă PAC, atunci uh, poate că lucrurile pot fi reinterpretate și ar fi, iată, un aspect pentru a combate, așa cum trebuie, corupția endemică. Și e foarte bine, cum ai spus și tu, să ne gândim la urma urmei cine este beneficiarul, cine profită de subvențiile agricole. Știm deocamdată foarte puține despre capacitatea de acumulare de capital. De ce avem nevoie urgent este să existe mai multă transparență cu privire la deținerea de terenuri, adică să vedem înspre cine curg banii și Cred că, în orice caz, aici, la comisia noastră, există o voință mare de a aborda această problemă pentru ca pe viitor să ne preocupe mult mai mult subiectul și este foarte corect cum ai spus că trebuie să acționăm bine uh, orientat, bine punctat, probabil cu, discutând cu susținerea anumitor state membre. Ar fi un lucru foarte important, inclusiv pentru credibilitatea instituțiilor. Un alt element marginal, pentru că l-a menționat și colegul de la Renew, tot ceea ce ține de știință. Este deosebit de important ca în ceea ce privește știința să nu ne uităm doar la succes. Pentru că tocmai în știință sunt investiții care probabil doar în vreo 5, 10, chiar 20 de ani se vor amortiza. Nu avem de unde ști. Așa că aș fi foarte prudentă la acest capitol să vedem un pic în termene atât de limitate. Putem într-adevăr să măsurăm uh, rezultatul, output. Aici aș avea o altă abordare, pentru că mai ales în știință și cercetare e nevoie de un răgaz mai lung sau în orice caz să nu fim atât de orientați pe succes, pentru că trial and error este un sistem care merge în știință și în cercetare, încerci până când reușești. Și apoi este foarte critică, într-adevăr, cooperarea cu anumite terțe state. Spun explicit, China, Huawei. Ar trebui să fim un pic mai atenți față de cum am fost în trecut și s-ar cădea să nu mai credem, așa cum a spus-o comisarul odată, că e nevoie doar de o deschidere a spațiului de cercetare, că e nevoie de o deschidere a circulației datelor. E oarecum naiv. Tu ai menționat Huawei explicit în raport, dar cred că ar trebui să mergem dincolo de asta, să fim foarte specifici și să spunem ce ne dorim din partea unei cooperări pe viitor, mai ales când e vorba de un asemenea actor global. Implicațiile geostrategice nu trebuie să fie subestimate. La fel, ai mai menționat orientarea pe rezultate și faptul că aceasta ar trebui să fie mult mai specifică la comisie, lucrurile să fie clar menționate ca să se știe care este câștigul net pentru cetățenii noștri de fiecare dată când se cheltuie bani. Politica agricolă comună oferă o paletă întreagă de deficiențe, că e vorba de protecția mediului, că e vorba de biodiversitate, de creșterea animalelor, de greening. În general, 90% din sumele uh, cheltuite acolo sunt uh, sume risipite, așa că trebuie să spunem, să rostim lucrurile ca atare, pentru că sunt instituții uh, care au documentat lucrurile foarte bine. Uh, și este extrem de îngrijorător că noua propunere de reformă a Comisiei de-abia se ține cont de tocmai acest aspect. Este corect ce ai spus tu. Avem nevoie de posibilitatea de a face notificări. Ba chiar aș spune că în anumite state membre e nevoie inclusiv de un program de protecție a martorilor, pentru că, da, există abuz de fonduri structurale, de fonduri agricole, dar este foarte greu pentru oamenii de la fața locului să iasă uh, în față și să spună public. E o vorba aici de protecția anonimatului și de felul în care Uniunea Europeană poate să acționeze în așa fel încât uh, lucrurile să poată fi transmise în mai multe limbi dacă vrem într-adevăr să accesăm informația. Nu în ultimul rând ai menționat uh, faptul că e important să verificăm ONG-urile. Pentru că avem uh, un ONG care a fost apropiat și care a accesat bani, nu știu zău. Eu sunt, da, foarte pentru transparență și cred că nimeni de aici nu pune sub semnul întrebării faptul că și ONG-urile trebuie să facă obiectul transparenței, nu trebuie eludată transparența, dar ce se ascunde în spatele acestor demersuri? Sunt alte obiective, sunt alte motive și trag un mare semnal de alarmă pentru că sunt ONG-uri mici și dacă li se impun niște criterii, niște condiții uh, cu privire la publicarea datelor, atunci e problematic. Pot vorbi doar din domeniul în care am acționat anterior în ceea ce privește, exemplu, cooperarea cu Ucraina. Sunt acolo mici ONG-uri care niciodată n-au uh, încercat să acceseze fonduri europene pentru că pur și simplu n-ar fi făcut față tevaturii birocratice. Iar în ceea ce privește structura apropiată a KP-ului din Turcia, da, am înțeles, dar nu știu dacă din această cauză trebuie să avem această abordare generală strict uh, despre ONG-uri. Noi unii avem semnele noastre de întrebare. Mulțumesc! Mulțumesc, spune președinta. Domnul Cernețchi nu e. Vrea cineva, altcineva de la ECR să vorbească? Să-l înlocuiască pe coleg? Nu. La fel și în ceea ce îl privește pe domnul Flanagan de la GUE. Ah, nu? L-aș ruga atunci pe domnul comisar Han uh, să ne ofere un răspuns intermediar. Domnule comisar, vă rog. Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. Vă mulțumesc în calitatea dumneavoastră de raportor pentru acest proiect de text. Dacă îmi permiteți, aș vrea să tematizez un pic elementele pe care le-au menționat uh, colegii deja, în ordinea în care, poate că în ordinea în care au apărut. Uh, am fost uh, ministru uh, în domeniul științei și calitatea științei și activității de cercetare este importantă pretutindeni în Europa. Este un subiect important pentru noi. Am uh, dedicat foarte multă energie acestui subiect și pot să vă spun că, mai ales în noile state membre, este important să existe proiecte de succes. Se impune un pachet de măsuri, de fapt. Adică trebuie să creăm o oarecare infrastructură, mai ales în fostele state comuniste. A existat o tradiție cum că cercetarea trebuie să se facă pe lângă instituțiile academice, universitățile fiind niște locuri uh, de învățare doar. Nu se cunoștea principiul Humboldt, cum că la universitate se face și știință, cercetare și învățare. Prin urmare, s-a ajuns la situația în care la universități nu mai există sau nu mai existau la un moment dat uh, facilități uh, de cercetare. Așa că noi am început noi să intervenim uh, cu fonduri structurale pentru a construi această infrastructură. De exemplu, în Praga e Universitatea din centrul orașului. Din punct de vedere logistic, era foarte important să Vedem cum putem crea laboratoare. Evident, nu s-a putut crea în centrul orașului, dar în afara lui. În legătură cu Brexit, să ne uităm un pic la felul în care se oferă granturile ESC, cumva la nivelul cel mai ridicat. Există o distribuire foarte inegală în Europa, diferență foarte mare între, nord și, între est și vest, mă scuzați. Dar ne uităm un pic mai atent la granturi, vedem însă că de ele se bucură și cercetători din Est, care, căutând oportunități mai bune, au plecat. Am vorbit cu câțiva dintre aceștia. Mi-au explicat în repetate rânduri că au fi dispuși să se întoarcă în, acasă, în patrie, dacă ar avea infrastructura de cercetare. Pentru că, cu privire la granturile la nivel înalt, se finanțează o echipă întreagă pe mai mulți ani, deci pune la dispoziție un pachet. Și dincolo de ce înseamnă finanțarea, ce a rezultat din mai multe discuții pe care le-am purtat a fost următorul aspect. Cercetătorii care au plecat în străinătate sunt cercetători care adesea sunt uh, ori criticați, ori uh, priviți cu gelozie de cei de acasă. E important și din punct de vedere emoțional cum se face întoarcerea acasă, pentru că nu ești mereu primit cu brațele deschise înapoi. Deci, dincolo de premisele financiare, trebuie să creăm și alte condiții. Dar sunt perfect de acord cu dumneavoastră. Sunt uh, diferite posibilități și trebuie să creăm, în orice caz, o infrastructură în domeniul hardware și software ca să avem toate precondițiile și să le îmbunătățim. La o adică, criteriul hotărător, desigur, trebuie să rămână excelența. Dar putem să acordăm un pic lucrurile pe aici, pe acolo, să vedem și în raport cu ceea ce s-a întâmplat în trecut, să delimităm excelența și în termeni geografici, pentru că altele sunt condițiile de concurență. Deci uh, sunt, uh, ne gândim acum la diverse modele. Apoi, cu privire la colectarea de informații la comisie, pentru noi este extrem de bine dacă concluziile fac trimitere clară și către statele membre. E vorba de accesibilitatea uh, informațiilor partajate, să nu se fixeze granițe. Până la urmă, despre ce este vorba? Ne dorim să creăm uh, niște posibilități pentru a avea interoperabilitate ca să garantăm accesul la date. Dar și ca să avem acces uh, la niște dosare, de exemplu, electronice, cum ar fi registrul comerțului în anumite state membre care este electronic. N-ar fi vrăjitorie, să spunem, dacă printr-un click uh, am ajunge să putem uh, constata dacă sau nu un uh, beneficiar ultim este parte sau nu um, al unui consorțiu sau al unei firme. Iată. Dacă ar exista așa ceva, atunci consider că multe subiecte ar putea fi, sau probleme ar putea fi preîntâmpinate a priori și ne-am liniștit cu toții. S-a ajuns și la subiectul simplificării. Nu pot decât să lansez un apel. Se discută acum despre reglementarea pe sector. Să nu uităm că vrem să facem cu toții simplificare. Sincer vă spun, mă chiar bucur că în țara pe care o cunosc eu cel mai bine, în programul de guvernare, apare uh, menționat explicit faptul că trebuie evitată situația în care se face gold plating cu fondurile europene. Pentru că multe, multe din problemele care, pe care le au beneficiarii ultimi se referă la condiții pe care le supraimpune, dincolo de ce dă Uniunea Europeană, statul membru. Însă mereu se pleacă de la premisa că dacă e foarte birocratic, vine de la UE. E păcat. Și pentru că adesea informația aceasta este prezentată într-o manieră deosebit de credibilă. Mă interesează cum definim performanța, desigur. Vă spun uh, foarte deschis, uh, încă purtăm discuții cu Curtea de Conturi. Pentru că auditorul face o evaluare politică, între altele, despre măsuri. Parlamentul, de exemplu, a decis uh, a luat o decizie cu privire la un anumit stat membru, dar nu este foarte ușor de implementat. Sună ușor în teorie, dar nu este în practică, așa că trebuie să vedem un pic cum putem uh, reda lucrurile într-un mod de bun simț, foarte important mai ales uh, în lumina tendinței pe care o susțin la, uh, din partea Curtei de Conturi și anume de a face audituri de performanță. Dar uh, trebuie să întrezărim uh, limitele și posibilitățile. Ce este iarăși foarte important pentru mine în ceea ce privește resursele proprii, tradiționale, faptul că trebuie înfrânat abuzul. De exemplu, în ceea ce privește taxele vamale. Trebuie să preluncrăm un pic subiectul. Ce constat eu? În momentul în care Comisia constată că se îmbunătățește situația în anumite state membre, chiar și atunci uh, suntem cumva în urmă, alergăm să ținem ritmul, pentru că de-abia se corectează lucrurile, că din nou se strică. Poate că cu o conexiune digitală sau cu o interconectare digitală putem îmbunătăți lucrurile. Există un potențial uriaș aici dincolo de tot ceea ce discutăm noi cu privire la CFM, în paranteză fiind spus. Despre capacitatea de absorpție, am fost fost comisar pe dezvoltare regională. Dacă este, dacă este să revenim de la N plus 3 la N plus 2, rezultatul ar fi că va spori rata de absorpție. Dar uh, premisa este că ne dorim uh, să demarăm rapid cu noul CFM pentru că orice întârziere aici este cu consecințe dincolo, la implementare. Despre transparență s-a tot vorbit. Ce-mi doresc eu este să existe o obligație fundamentală față de transparență, dar să nu fim în situația în care să nu mai vedem pădurea de copaci, adică să găsim niște reglementări de bun simț. Tot cu privire la acest aspect, și din nou mă bazez uh, pe experiența mea de la regii, poate că da, cumva vi se pare de bun simț să facem naming and shaming dacă altceva nu funcționează la un moment dat, din, da, vă spun și eu, mi-ar plăcea să putem evita asta, dar uh, când am folosit, când am făcut naming, naming and shaming, uh, când am spus exact cine este vinovatul, lucrurile au funcționat, s-au corectat, pentru că nimeni nu vrea să fie prezentat la stâlpul infamiei. Deci vine cu consecințe asta. În ceea ce privește auditul unitar, înspre asta trebuie să tindem, dar, repet, cred că prin uh, introducerea unor proceduri digitale, cu siguranță se, se, face, se poate face un mare pas înainte. Și tot așa într-o accelerare a procedurii de descărcare de gestiune, ca să ne apropiem un pic uh, cu recomandările noastre de ceea ce se verifică cu adevărat. Pentru moment, atât din partea mea și în ceea ce peste revin, conflictul de interese, suntem în discuț- într-o discuție permanentă, avem și experiența discuției noastre din decembrie. De fapt, în ceea ce este conflictul mai uh, restrâns de interese, vreau să găsim o soluție. Mă gândesc că se poate, dar este foarte greu uh, când e vorba de oligarhi. Însă, în momentul în care procedura începe, să nu uităm, sunt oligari care intenționat nu, vreau să, nu vor să dețină o funcție publică, dar, de fapt, au o influență asupra societății, asupra spațiului public, tocmai prin, prin poziția pe care o dețin. Eu cred că va fi o discuție necesară și absolut interesantă. Mulțumesc! Din partea mea acum uh, o intervenție intermediară. Va trebui să discutăm despre plafonare, pentru că este singura manieră de a aborda subiectul. E la fel să vedem și dacă e vorba de persoane fizice sau juridice. Asta ne va preocupa foarte tare. De fapt, ce s-a menționat deja mai de mult, uh, referiți-vă un pic la EPO, la parchetul european pentru că comisarul Oettinger, pe vremea când negociam cu el, mi-a promis că se va uh, analiza un pic bugetul EPO. Vă aduc aminte că, într-adevăr, a fost uh, prevăzut o rectificare, mai ales pentru EPO, din momentul în care doamna Căveși va fi definit nevoile, ceea ce a făcut. Așa că i-am promis că îi dăm uh, o susținere ca să-și poată dezvolta instituția, exact așa cum ne și imaginăm noi de fapt să fie ea, ca și Viola von Cramon, ea avea dreptate când a spus că trebuie să progresăm cu acest subiect. Cu privire la ONG-uri, uh, dezbaterea despre ONG-uri, zi de zi aflăm câte ceva. Și eu țin de peste 10 ONG-uri și suntem foarte atenți uh, cu privire la ce prezentăm uh, publicului, adică multe lucruri le explicităm. Când e vorba de peste 5 miliarde alocate ONG-urilor, se impune un anumit grad de transparență. Nu aș zice neapărat transparența uh, uh, generală pe care o, sau transparența foarte detaliată, dar măcar să se știe, să știe comisia ce se întâmplă cu banii europeni, pentru că sunt bani care curg înspre terțe state, sunt bani care ajung în diverse domenii unde se face susținere din partea ONG-urilor. Deci transparență măcar față de comisie, lipsită de orice suspiciune. Cerem asta la o adică din partea oricui uh, accesează într-un fel sau altul bani europeni. E de bun simț și lucrurile ar trebui să funcționeze. Permiteți-mi acum să dau uh, cuvântul colegilor Zdehovski, uh, încă unui coleg și apoi doamne Grapini. Vážená paní předsedkyně, vážený pane komisaři, vážení stínoví reportéři, já jsem pozorně vyslechl si vaše připomínky. Mulțumesc foarte mult. Mulțumesc pentru aceste observații. Am uh, ascultat uh, tot ce s-a spus și în esență, raportul mă mulțumește și, doamnă președintă, vreau să vă mulțumesc pentru acest proiect de text, mai ales uh, acolo unde ați abordat anumite sectoare, domenii. Sigur că pe aici pe acolo mai sunt nemulțumiri. Sigur că sunt anumite subiecte care sunt mai bine sau mai puțin reflectate sau diferențiat, dar în orice caz trebuie să aplicăm aceeași unitate de măsură tuturor. Acest raport o face. Vreau să-i mulțumesc uh, comisarului Han pentru deschidere în uh, trecut, în ultimii cinci ani, de fapt, nu mi-a fost dat să găsesc această deschidere din partea comisiei. E vorba de niște eforturi concrete care se depun acum. Raportoarea a menționat niște subiecte deosebit de importante. Uh, avem nevoie de un registru digital al beneficiarilor subvențiilor. Nu neapărat uh, în tot lanțul acesta, dar măcar beneficiarii finali. Să avem o vedere de ansamblu ca să știm cine se află chiar uh, ca ultimă verigă, să nu fie cumva o structură de tip oligarhic. Olivier, Olivier, îți spun că trebuie să acționăm concret și că trebuie să ne referim la erori în mod concret în uh, acest raport. Pentru că doar așa raportul ne va încuraja să demontăm aceste erori. Nu ne putem permite să discutăm doar în termeni generali sau să emitem doar recomandări generale. Păi atunci mai bine o lăsăm baltă, direct. Sau lăsăm totul la latitudinea curții de conturi. Spunem uh, uh rata erorilor 5% sau 3,7% și atât. Dar știm bine că nu este de ajuns. Suntem politicieni și trebuie să ajungem la soluții concrete față de probleme concrete. Sau măcar să propunem aceste soluții. Și apoi, apoi mai trebuie să ne concentrăm uh, pe ce se întâmplă cu banii achitați din uh, bugetul nostru dacă într-adevăr își servesc obiectivul, dacă este cu valoare adăugată în statele membre. Să nu cumva acești bani care ajung în Germania, Franța, Italia, Belgia sau altundeva sunt doar pentru a spori bogăția unei persoane. Eu cred că această discuție ar trebui încheiată cu următoarea concluzie. Trebuie și vrem să executăm un mai bun control față de mijloacele financiare UE. Este motivul pentru care facem toate aceste exerciții de descărcare, este motivul pentru care verificăm toate agențiile, vrem de aceea să evităm și să demontăm conflictele de interese, vrem să demontăm frauda, astfel trebuie să acționăm concret, pentru că doar așa putem schimba ceva. Mulțumesc. Doamna să are cuvântul. Uh, Dank u wel. Ehm, Mulțumesc. Doreasc, doream să lansez în această discuție încă un alt aspect. Tocmai ce a spus comisarul că trebuie să avem o discuție deschisă cu privire la conflictul de interese și am fost foarte fericită și cu privire la cel de-al doilea punct din raportul dumneavoastră în ceea ce privește conflictul de interese. Se spune acolo că noi considerăm că Comisia trebuie să lupte împotriva tuturor acestor forme de nereguli. Articolul din The New York Times a fost menționat de mai multe ori deja și, desigur, din motive care merită atenția noastră. Este foarte bine că se face referire la asta în text. Dar, tot așa, în articolul din New York Times se mai menționează și un amendament de la Comisia Agri, care între timp a fost respins chiar aici în instituția noastră. L-am căutat am verificat un pic despre ce este vorba și ce se stipulează în amendament. Se spune că conflictul de interese nu trebuie privit doar în statele membre, că nu este vorba doar de uh, autocrați. Oricum, amendamentul nu era vorba de, în amendament nu este vorba despre asta. În orice caz, se spune că e vorba de politicieni naționali sau regionali sau funcționari publici care trebuie să respecte regulile și ei. Astfel, um, se spune cumva că prin amendamentul, sau mă scuze, prin amendamentul acesta se spunea că Uh, trebuie să vedem cine este beneficiarul și se stipula la un moment dat că și aceștia pot fi beneficiari. Deci noi trebuie să controlăm un pic situația, să ne asigurăm că regulile sunt respectate și să vedem un pic cine are voie și cine are voie să beneficieze de fonduri europene. Am înțeles că aici este vorba de comisie, dar iată că noi aici discutăm despre conflictul de interese în contextul agri și aș vrea foarte mult să prezentăm subiectul ca atare. Spunem că ne bucurăm că este o discuție deschisă, dar mi se pare că ea trebuie să rămână pe deplin plin deschisă și atunci să atrag atenția tocmai asupra acestui aspect. Mulțumesc! Mulțumesc, doamna președintă, domnule comisar. Ă, Vreau să, de la bun început să apreciez raportul, pentru că nu a fost tratat așa, o descărcare de gestiune și gata. Este foarte profund, ați atins, doamna președintă, care sunteți și raportoare în acest caz, subiecte extrem de importante pe care am vrea să le și avem în viitor, pentru că, până la urmă, rolul descărcării de gestiune este să fie o analiză urmată de niște măsuri. Și vreau să mă refer la câteva lucruri pe care domnul comisar le-a spus eu am mare încredere, îl știu din 2012, uh, când uh, domnia sa era uh, comisar pe dezvoltare regională, eu eram ministru pentru IMM-uri. Domnule comisar, în intervenția dumneavoastră ați vorbit de cercetare legată de blocul din est al statelor membre și faptul că universitățile nu au mai avut această deprindere a cercetării și inovării eu vreau să vă spun cu experiența mea de 35 de ani de întreprinzător că ar trebui să ne gândim cum conectăm cercetarea universităților cu cercetarea uh, uh, la nivel de IMM-uri, pentru că aici nu sunt deloc cuprinse IMM-urile, ele sunt excluse. Noi nu trebuie să facem o cercetare pe care după aceea rezultatul cercetării stă într-un raft la universitate. Noi trebuie să avem o cercetare aplicativă, o cercetare care să aducă un plus, pentru că se vorbea de aici, aici ce facem cu rezultatul cercetării cercetării și de aceea mi ar place ca uh, uh, în viitor, în viitor poate și în raport doamnă președintă faceți o conexiune cu imm urile nu le am auzit aici uh, cuprinse în dezbaterile noastre dar eu cred că nevoia de a avea uh, o cercetare la nivel de întreprinzător de, de uh, imm uri este foarte importantă. un alt lucru pe, pentru care mă bucur doamnă președintă este că ați propus acest mecanism de plângere pentru agricultorii defavorizați. da nu există încă bine nu există nicio cultură a plângerilor pentru că eu discut cu cei mici și le teamă să facă o plângere pur și simplu îi este teamă unui mic întreprinzător unui mic agricultor să facă Uh, o plângere pe motiv că uh, o să fie pus acolo la un index negru. Trebuie să creăm acest mecanism de plângere și la nivelul statelor și la nivelul Comisiei. Și uh, cred că domnul comisar a atins un subiect important. Registrul comerțului electronic este foarte binevenit și ar trebui să ne ținem de această propunere. Și mai am un lucru de spus, taxele vamale. vedeți, noi acum o să avem încă o instituție, am avut Europolul, am mai avut și alte agenții avem uh, parchetul european de la care avem așteptări foarte mari cred că este bine să ne gândim bugetul de la toate aceste agenții ale uh, uniunii europene care ar trebui să ducă uh, clar la o diminuare a fraudei mai ales pe tva recent am avut această dezbatere și uh, sigur uh, uh, bugetul corelat cu măsurile și cu rezultatele pe care le are. da sunt de acord nu poți să faci nimic fără un buget. bugetăm epo dar trebuie să avem și uh, așteptări concrete de la epo. și un ultim lucru pe care aș vrea să îl spun, cred că este important ce a spus domnul comisar, colectarea informațiilor. Dacă ingredientele într o prăjitură nu sunt bune nu poate să iasă prăjitura bună. dacă uh, informațiile primite de la statele membre nu sunt corecte și trebuie să vă instituiți pârghie de verificare a informațiilor da? pentru că se întâmplă și invers vreau să vă spun că și în statele membre ajung informații distorsionate din partea comisiei adeseori aud a spus comisia a cerut comisia uh, lucruri care nu sunt adevărate și în spațiul public cetățenii sunt uh, influențați și uh, până la urmă se iau decizii greșite în baza informațiilor greșite. Sper să puteți să îmbunătățiți acest lucru și îmi pun mare încredere în domnul comisar și evident în comisia noastră să avem și rezultate și da apreciez că raportul nu este unul formal de descărcare ci este un, un, raport care va duce sigur la îmbunătățirea îmbunătățirea situației. Vă mulțumesc! Äh, ähm, mulțumesc foarte mult, doamnă Grapini. Între timp, în ceea ce privește IMM-ul, există un instrument pentru IMM-uri care a fost foarte eficient uh, și care a dat uh, roade și care a uh, primit de asemenea și o sumă frumoasă de bani care ar trebui să ajungă la IMM-uri pentru, aceste, pentru că acesta să poată participa la proiecte de cercetare și dezvoltare. Comisia Cont a dus întotdeauna o bătălie pentru a obține finanțare pentru acest instrument pentru IMM-uri. Dacă e să întrebăm membrii cum au votat la uh, diverse uh, aspecte, e bine, trebuie să fim atenți. Uh, sunt uh, oameni care fac parte din uh, IMM-uri și uh, ei se uh, întreabă pe bună dreptate dacă e cineva care poate să aibă un impact uh, sistemic, un impact care să schimbe un întreg uh, sistem. Cred că nici dacă ești fermier mare și deții 200 de hectare de teren, nu poți să schimbi cu totul uh, uh, sistemul. Deci trebuie să păstrăm uh, o anumită idee legată de uh, proporție uh, și uh, să păstrăm lucrurile oarecum uh, în uh, perspectivă, pentru că sunt elemente, de adevăr, care pot să influențeze elemente de natură socială într-o manieră fundamentală. Însă putem să ne mai gândim și la transparență, la digitalizare, e o cale prin care uh, putem să uh, implicăm, de exemplu, și uh, autoritățile vamale și așa mai departe. Digitalizarea însă vă poate ajuta să înțelegeți datele mai bine, să reformăm oarecum situația câtă vreme datele pe care le primim uh, noi sau comisia uh, sunt uh, bine actualizate. Oricum, e clar că putem avea o dezbatere mai vastă despre cum am putea susține Comisia, măsura în care putem să ajungem la digitalizare și astfel să avem cu toții niște beneficii. Aș dori să mulțumesc raportorilor din uh, uh, umbră și uh, de asemenea asistenților dumneavoastră, precum și consilierilor din uh, partea altor uh, uh grupuri. De exemplu, Cristian Zeller m-a ajutat foarte mult, uh, secretariatul uh, și firește um, cabinetul meu personal. Toată lumea și-a adus contribuția la acest uh, raport. Deci, până la urmă, nu e doar munca mea. Putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 4, uh, procedura de descărcare pentru bugetul general al Uniunii Europene, uh, secțiunea care vizează Parlamentul European. Uh, domnule comisar, mă bucur că încă mai sunteți aici. Mulțumim pentru că sunteți alături noi. Doamna Grapini este raportor. În rând, fiind prima reuniune, un la mulți ani și un an prosper pentru toți colegii și sper să putem lua decizii bune în cadrul acestei comisii care să reflecte legislația Uniunii Europene, dar și nevoile cetățenilor. Uh, mulțumesc de asemenea secretariatului care m-a ajutat în, această, în acest raport complex și complicat, descărcarea de gestiunea Parlamentului. Am avut alături de mine permanent uh, secretariatul. În calitate de raportor principal am reușit până la sfârșitul anului 2019 să finalizăm un proiect de raport uh, privind descărcarea de gestiune pe 2018 a Parlamentului European. Vreau să vă spun că până ajunge la acest proiect de raport am avut, uh, au avut loc câteva audieri, printre care audierea domnului secretar general, Klaus Welle, al domnului vicepreședinte Silva uh, uh, Pereira, a Parlamentului European, responsabil pentru buget și membrii Curții de Conturi. În calitate de raportor am avut și întâlniri cu 12 directorate generale, deci s-au consumat multe ore pentru a ajunge la acest raport, um, dar sigur nu numai cu directoratele ne am întâlnit și cu reprezentanții angajaților. am avut ocazia să observ și pentru mine a fost o experiență foarte bună care sunt problemele identificate pe de o parte de directorii generali pe de altă parte de uh, uh, angajați, dar și îmbunătățirile care au avut loc până acum. Vreau să mulțumesc uh, pe această cale direcțiilor care au avut foarte multă disponibilitate și deschidere în întâlnirile pe care le-am avut. În proiectul de raport vă propun uh, recomandări bazate și pe concluziile Curții de Conturi și ale auditor, auditorilor interni, am avut întâlnire și cu auditorii interni, precum și pe rezultatul procesului de discuții, care a fost destul de extins, purtat cu ordonatorii de credite ai Parlamentului. Am cuprins 142 de puncte în acest proiect de raport, uh, uh, alocate fiecărei direcții cu care, uh, lucrează, care lucrează în Parlament. Uh, ca o apreciere generală, ă, apreciez că activitatea Parlamentului a avut o creștere substanțială a activității legislative pe măsură ce Parlamentul s-a apropiat de sfârșitul ă, mandatului legislativ, evident cu o încărcare mai mare în ultimul an. Ă, sigur, am putut constata că decizia Regatului Unit de a, retrage din Uniunea Europeană, de a se retrage a avut un impact considerabil asupra diferitelor servicii ale Parlamentului. Problema care a afectat toate direcțiile a reprezentat obiectivul de reducere cu 5% a personalului, uh, care în 2018 a impus Parlamentului să elimine 60 de posturi din schema sa de personal administrativ. Uh, sigur că aici, din discuțiile pe care le-am avut, s-a făcut o conexiune directă între cazul mare de uh, îmbolnăvire a personalului, persoane multe aflate în concediu medical pe lungă durată, și reducerea de personal, considerându-se că în încălcarea uh, personalului rămas să lucreze a dus la uh, această uh, și este îngrijorător evident. Am recomandat în raport să se facă o analiză pentru a ă, se realiza un echilibru între viața personală și cea privată a fiecărui angajat. Cred că administrația trebuie să adopte o, o atitudine proactivă și, sigur, să discute cu personalul și să vadă cum, ă, cum poate să reechilibreze această situație, pentru că, până la urmă, în modul în care, lucrează direcțiile uh, și directoratele generale din Parlament, uh, acest mod va influența și activitatea noastră a membrilor Parlamentului European. Un alt aspect cuprins în raport reprezintă activitatea Parlamentului, care este o componentă cheie a succesului acestei instituții. De aceea, am vrut să atrag atenția asupra dificultăților întâmpinate în recrutarea funcționarilor de anumite naționalități secretarul general ar trebui să facă tot posibilul pentru a atinge un echilibru geografic, atât în ceea ce privește numărul total de funcționari în funcție de țară, cât și în ceea, în ceea ce privește numărul de posturi de conducere. De asemenea, echilibru de gen a fost analizat, este necesară aplicarea acestui principiu la toate nivelurile, inclusiv la nivelul de director general. Promovarea egalității de șanse rămâne o componentă esențială a politicii de gestionare a resurselor umane aplicată de Parlament, de aceea foaia de parcurs privind egalitatea de gen continuă să fie pusă în aplicare prin acțiuni concrete. De exemplu, obiectivul pentru femeile șefe de unitate a fost stabilit la 40%, iar pentru femeile în posturi de director 35% și la la director general 30% până la sfârșitul anului 2019. Din păcate, nu s-a realizat acest obiectiv și uh, mi-am permis să sugerez să se continue cu acest obiectiv și în anul uh, 2020 și în viitor. Uh, de asemenea, am putut constata în urma întâlnirii cu directorul DigiPers că există state membre care nu dețin niciun post de director sau niciun post de director general și, sigur, am recomandat în raport să se ia măsuri pentru uh, reechilibrare. Vreau să aduc în discuție și situația interpreților. Am luat act cu apreciere uh, de acordul privind condițiile de muncă ale acestora. Cu toate acestea, știm bine cei din mandatul trecut că a fost un conflict între interpreți și instituția Parlament. Uh, cu toate acestea, uh, mă preocupă și m-a preocupat în raport uh, situația personalului DigiTrade, care s-a confruntat cu un volum de muncă excepțional de mare, mă refer acum la Digi Trade, nu la interpreți, din cauza sfârșitului legislativ, dar și din incertitudinile legate de viitoarele sarcini noi. Am invitat uh, în urma discuțiilor conducerea la nivel înalt și personalul DigiTrade să continue discuțiile cu privire la impactul volumului de muncă ciclic asupra uh, calității vieții personalului. Doresc să aduc în discuție și DigiFins, care în 2018 a avut 222 de membri ai personalului și a gestionat 20,8% din bugetul total al Parlamentului. Eu cred că trebuie să ne gândim la încărcarea personalului atunci când personalul gestionează un buget foarte mare, așa cum este cazul acestei direcții. Deficitul de resurse umane și de mobilitatea personalului a pus în dificultate direcția. Uh, sigur, cred că nu există eurodeputat să nu aibă probleme, de exemplu, cu deconturile la timp. Da, încărcarea personalului este excesiv de mare și nu poți când gestionezi bani să nu ai și rigurozitate în întocmirea documentelor au mai fost probleme, sigur, cu Agenția de Voiaj a Parlamentului, care a început să funcționeze din 1 ianuarie 2019, una, în urma unei licitații publice, au fost reclamații. Uh, în sfârșit, uh, există și aici un punct uh, în care am recomandat îmbunătățirea uh, uh, calității activității, pentru că, așa cum spuneam, există întârzieri în rambursarea cheltuielilor de călătorie. Uh, Ehm, în ceea ce privește Digi ITEC, direcția se confruntă cu dificultăți atunci când vine vorba să recruteze suficienți experți cu înaltă calificare și cu profiluri, cunoștințe și experiențe foarte specifice. Parlamentul trebuie să se asigure că această solicitare este transmisă în mod corespunzător Oficiului European pentru selecția personalului pentru a răspunde mai bine acestei nevoi specifice. Cred că am remarcat cu toții că existența unor deficiențe în funcționarea rețelei de internet în Parlament, cât și a calculatoarelor, Uh, există aceste deficiențe și trebuie văzut cum pot fi diminuate sau eliminate cazul uh, ideal. Este necesar să, ca DG ITEC să intensifice eforturile pentru a oferi asigurări cu privire la soliditatea Parlamentului în domeniul TIC așa cum am subliniat și pe durata audierilor compania de comunicare lansată de dg înainte de alegerile europarlamentare a reprezentat cu succes văzându se prin participarea sporită a cetățenilor acest lucru s a văzut prin uh, participarea sporită a cetățenilor la alegerile din două mii nouăsprezece însă evident există nevoia de îmbunătățire a comunicării. am observat îmbunătățiri în strategia de comunicare a parlamentului însă uh, trebuie continuate eforturile pentru îmbunătățirea site ului public public al Parlamentului, în special în ceea ce privește optimizarea motoarelor de căutare, pentru a-și spori vizibilitatea, astfel încât cetățenii să poată uh, destul de, să fie destul de aproape de noi, de ceea ce facem aici. Poate că uh, nevoia de conferință europeană a apărut și de la faptul că cetățenii nu au putut să fie foarte aproape de Parlamentul European, de cei care am fost aleși să îi reprezentăm. Uh, am analizat și birourile de legătură ale Parlamentului, EPLO, pentru că avem aici o declarație de misiune care vizează implicarea cetățenilor și mass media. E un lucru important și cred că și aici uh, este loc de îmbunătățire. Susțin uh, eforturile DG INLO de a-și consolida acordurile de securitate prin îmbunătățirea structurală și organizațională și în același timp insist asupra necesității de a concilia deschiderea pentru cetățeni cu cerințele de securitate. Sigur că uh, în raport, uh, așa cum spuneam, 142 de puncte scrise, nu vreau să le prezint pe toate, vreau să vă spun și să închei cu asta, că, încă o dată mulțumind secretariatului, a fost o experiență interesantă și m-am bucurat de deschidere deschiderea uh, în dezbaterile pe care și discuțiile pe care le-am avut la toate direcțiile uh, Parlamentului. Doamna președintă, dragi colegi, eu aștept cu interes propunerile dumneavoastră. Dacă doriți să contribuiți la acest raport, termenul limită de depunere este 29 ianuarie și sper să avem uh, în final un raport consolidat, un raport bun, care, așa cum spuneam și în cazul celuilalt raport, să ducă la o activitate mai bună în viitor. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult, stimată doamnă colegă Grapini. Tamas Deutsch este raportorul din umbră din partea PP-ului și îi dau cuvântul. Köszönöm a szót, tisztelt elnök úr, elnök Mulțumesc, doamnă președintă. Dragi colegi, întâi de toate, Dați-mi voie să-mi prezint uh, mulțumirile. Vreau să le adresez doamnei raportor pentru eforturile făcute. Față de anii anteriori, acum am primit uh, niște propuneri sau un proiect de raport, să spunem, mai detaliat, cu multe informații și apreciem foarte mult acest lucru. Este un lucru cunoscut de noi toți, că am avut ocazia să punem întrebări în scris și cred că am primit răspunsuri mulțumitoare la întrebările respective. Ca de fiecare dată. Secretariatul General al Parlamentului a participat la toate reuniunile și a răspuns la toate întrebările pe care le aveam sau solicitările de clarificare. Salutăm conținutul și calitatea proiectului de raport și există o serie de aspecte pe care o să trimitem și noi amendamente care să îmbunătățească practic textul. Unele dintre aspecte se regăsesc deja în raport, dar există și aspecte noi pe care vrem să le menționăm și să le aducem în discuție cu ajutorul acestor amendamente. E o plângere din partea unui deputat sărac, însă, din motive practice, trebuie să fim mai economi în ceea ce privește gestionarea fondurilor europene și noi nu suntem de părere că aceste anomalii trebuie să fie acceptate, că prin agenția de voiaj a Parlamentului putem rezerva zboruri în aceeași zi, dar mai scumpe față de ce ai putea face dacă folosești un alt canal. Deci pentru același zbor, în aceeași zi. Asta este valabil și pentru biletele de tren. Poate că pare un detaliu anodin, dar peste 700 de deputați se deplasează întreg anul și folosesc serviciile acestei agenții. De aceea, banii până la urmă s-ar, se strâng. În ultimii 10 ani, Și poate că aici o să credeți că, poate că o să credeți că am fost mai dur sau mai tranșant în intervenția mea, dar eu cred că dacă facem afirmații de genul acesta ne putem înțelege mai bine. Eu cred că modul în care discutăm în plenară ar trebui și ce se întâmplă la Strasburg ar trebui să fie mai clar. Mă refer aici la sediul Parlamentului de la Strasburg, care n-ar trebui să mai fie acolo, pentru că efectiv nu există nicio realitate politică prin care să se justifică acest, justifice această situație. Am înțeles că trebuie făcute schimbări în tratat, dar Parlamentul European fie hotărăște, așa cum are și dreptul să o facă, că își va închide, își va opri activitatea în Bruxelles și că mută totul la Strasburg, poate lua această hotărâre și costurile ar fi de sute de milioane de euro, iar dacă Parlamentul nu poate lua această hotărâre, atunci trebuie să acceptăm că toate activitățile se desfășoară în Bruxelles și plenarele la Strasburg. Deci, discuția aceasta, un sediu versus două sedii, cred că ar trebui să ia sfârșit, pentru că până la urmă ne învârtim în jurul cozii. În viitorul apropiat, nu ne putem imagina o situație în care Parlamentul va avea un singur sediu. Deci ar trebui să ne gândim mai bine la o soluție prin care să gestionăm mai bine această situație cu două sedii. În loc să ne pierdem uh, timpul visând despre un singur sediu. Haideți să acceptăm lucrurile cum sunt în realitate. În ceea ce privește interpretarea, răspunsul Secretariatului General încă mai trebuie analizat. Ar trebui să-l discutăm cu Secretariatul, pentru că există diferențe la nivelul costurilor în diferite limbi. De exemplu, Costul unei interpretări de o oră în spaniolă este de 500 de oră, în română este 250 și cred că mai mulți oameni vorbesc spaniolă nu e decât uh, română, deci e mai greu să găsești interpreți români decât spanioli. Ni s-a spus că acei colegi care fac interpretare într-o anumită limbă se află în categorii superioare de încadrare. Dar nu cred că e o explicație pe care să o putem accepta, pentru că există totuși un cost unitar uh, pentru interpretare, fie că e vorba de limba malteză, română și există diferențe, diferențe de uh, câteodată suma este de trei ori mai mare sau chiar mai mult și nu putem accepta așa ceva. Apoi doamna raportor s-a referit și la uh, diferențele de ordin geografic. E un subiect pe care îl abordăm foarte frecvent și totuși nu ne apropiem deloc de o soluție. Prin urmare, ce vreau să spun este că în 2009 Cele 10 state membre care s-au alăturat în 2004 au primit doar două poziții care au fost alocate Poloniei la nivelul um, conducerii și um, și acum uh, numărul de posturi pentru această parte a Europei crescut la 6. Chiar dacă acum nu toți colegii sunt, din cei șase sunt polonezi. Dar ce vreau să spun este că, pe ansamblu, nu avem mai mult de șase poziții aflate în niveluri de conducere superioară pentru cele 10 state membre, să le spunem state membre noi. Și uh, categoria A de 9 are 30 de. În categoria aceea există 30 de persoane din care 10 sunt din Germania, 6 sunt din Italia și nici Germania, nici Italia nu se poate număra printre noile state membre. Asta nu înseamnă că am ceva împotriva celor colegi, sigur. Însă 10 plus 6 eh, persoane noi recrutate au fost luate din acea parte a Europei, în timp ce Slovenai, polonii, maltezii sau maghiarii au fost considerați a nu fi suficient de calificați pentru a fi recrutați pentru pozițiile respective. Deci sunt lucruri pe care trebuie totuși să le mai analizăm. Încă o dată, mulțumesc, doamnă Grapini, pentru ce ați făcut și informațiile pe care ni le-ați dat. As next comes Gilles Boyer. Domnul Gilles Boyer. Euh, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumim, doamnei raportor, pentru eforturile făcute. Apreciem cu toții uh, faptul că a fost nevoie de mari eforturi pentru a prezenta un astfel de raport și la un astfel de nivel de calitate. O să prezentăm și noi câteva amendamente, evident, pentru a ne reflecta mai bine poziția și în scurta mea intervenție aș vrea să subliniez trei aspecte care mi se par importante. În primul rând, Așa cum am vorbit în discuțiile anterioare, e nevoie să crească nivelul de transparență în instituțiile noastre. E o cerință democratică, a fost menționată de mulți dintre noi pe durata campaniei electorale și asta va ajuta să apropie cetățenii europeni de Uniunea Europeană. Și în acest context, observ că două dintre rapoartele pe care le dumneavoastră le-ați numit nu sunt publicate, ci sunt uh, făcute pe baza unei simple consultări într-o, într-un spațiu închis nouă parlamentarilor. Trebuie să, pentru a consulta rapoartele secrete, ehm, trebuie să mergi în locuri secrete și îți dai seama că, de fapt, conținutul acela nu justifică acel caracter secret că există o bănuială care este alimentată fără niciun motiv și asta nu face decât să-i alimenteze pe cei care promovează teoria complotului fără niciun motiv. Mă gândesc la raportul auditorului intern al Parlamentului și la raportul direcției pentru partidele politice europene și fundațiile politice europene. Nu văd de ce să nu fie și aceste rapoarte publice. Un al doilea aspect pe care vreau să-l menționez și pe care l-ați menționat, doamnă raportor, în intervenția dumneavoastră, este punctul 31 privind eliminarea de posturi din administrația Parlamentului eliminarea de posturi, evident că nu e o veste bună pentru nimeni și în anumite cazuri ne putem întreba, da, care este până la urmă volumul de muncă ce rămâne asupra celor care au rămas. Dar aș vrea să echilibrăm un pic lucrurile și să ne gândim că uneori eliminarea unor posturi poate să ne ajute să ne eficientizăm munca, să facem economie la nivelul banilor contribuabililor și că, deși, da, și eu sunt pentru o evaluare a locurilor de muncă eliminate pentru a vedea în ce fel se distribuie volumul respectiv de muncă asupra altora, dar în raportul nostru cred că ar trebui să avem o abordare un pic mai echilibrată, pentru că dacă pornim doar din perspectiva neliniștii față de posibilele probleme, Bun, putem avea această abordare legată de îngrijorare, dar asta nu reflectă o îngrijorare față de fondurile publice. Apoi, chestiunea sediului Parlamentului European menționat de colegul Deutsch. Ce vreau să vă spun? În primul rând, fiecare articol din tratat are propriul său cost. Nu doar acest articol propunerea mea ar fi să evaluăm costul care revine fiecare articol din tratat atunci. Pentru că nu există niciun motiv să izolăm acest articol și să spunem acest articol costă X, pentru că sunt și altele care poate costă mai mult. Sigur, este o primă încercare de a lansa o provocare. O a doua provocare pe care aș putea o lansa ar fi să spun că, dat fiindcă sediul Parlamentului este la Strasburg, costul misiunilor la Bruxelles ar trebui să fie calcula- calculat, deci costul deplasării la Bruxelles și nu la Strasburg, pentru că sediul oficial e la Strasburg. Ado- și poate că atunci ne dăm seama că e mai scump. Știu că e foarte sensibil subiectul, cunosc care este poziția Parlamentului pe acest subiect, știți și dumneavoastră care este poziția Franței pe acest subiect și nu o să tranșăm noi chestiunea aici. Însă, să uh, izolăm acest articol din tratat și să facem calculele costului deplasării către Strasburg, care de fapt este sediul oficial, e o provocare, spunem noi, și nu cred că asta ar trebui să se găsească în raport. Poate că nu mă număr printre colegii, poate că poziția mea nu e majoritară, dar eu asta cred și o să trimit uh, amendamente în acest sens. Mulțumesc! Um, liebe Kolleginnen und Kollegen, bevor wir... Dragi colegi și colegi, înainte de a continua cu ceilalți vorbitori, doresc doar să vă atrag cu atenția în mod sensibil asupra faptului că tratatul de la Lisabona este fără echivoc cu privire la protocolul 8 de, din tratatul UE. M-am ocupat de atâtea ori de subiect încât uh, o repet pentru toți. Acolo apar cele trei sedii, acolo apar toate cele trei locuri unde se lucrează, uh, deci Parlamentul European de 500 de ori poate hotărâ să se mute într-o parte, nici nu contează pentru că doar statele membre, prin principiul unanimității, vor decide. Putem de 500 de ori să facem exercițiul criticii, nicio problemă, dar eu sunt deschisă și sinceră. Mă gândesc ce sens are exercițiul acesta. Putem să îl facem de câteva ori. Unii vor spune mereu Strasburg, ceilalți vor spune Bruxelles, foarte bine. Dar să știți că nu ne ajută pe noi cei de la cont la o adică. Ce mai adaug este că, cu privire la calcularea costurilor, ce prudență, pentru că nu trebuie să încărcăm administrația noastră cu o muncă inutilă. Trebuie să calculez ce costă dacă zboară cineva la Bruxelles sau ce costă dacă zboară cineva la Strasburg. Dacă calculați pentru mine, Strasburg este mai ieftin. Dacă calculăm pentru alții, Strasburg este mai scump. Mm, este un exercițiu care nu își prea are sensul. Ce m-ar interesa pe mine, dacă mi-este permis să adaug înainte de a da cuvântul poate domnului Peccea, care vorbește pentru domnul Um, Deci ce mi-ar plăcea mie ar fi să discutăm un pic despre mașinile, vehiculele care pleacă de aici la Strasburg, și care să, fie, să poată fi utilizați, uh, utiliz, vehicul acestea să fie utilizate mai bine de colaboratori. Pentru că avem probleme, avem probleme cu transportul și cu aia, aduce pe oameni la Strasburg, pentru că autobuzele sunt supraîncărcate, pentru că oamenii uh, pe, stau mult mai mult în autobuz decât în mașină, durează mai mult călătoria, deci ar fi cumva de bun simț să discutăm cu biroul ca să eficientizăm, să zicem. Dar eu una sunt uh, foarte atentă cu felul în care ne prezentăm, pentru că avem uh, tratatul de Lisabona, avem protocolul 8 și putem de 500 de ori să tot discutăm noi aici, pentru că dacă statele membre nu participă și nu hotărăsc nimic, atunci noi mai decidem de alte 500 de ori. Îmi pare rău dacă am fost uh, directă mereu uh, ne felicităm când luăm o decizie pentru a constata 500-a oară că tot nu s-a schimbat nimic, că tot călătorim și uh, până la urmă toate aceste exerciții uh, costă timp și energie. Dacă Consiliul va decide altceva cu tratatul, atunci nicio problemă. Să ne implicăm în dezbatere, sunt pentru, dar cât timp nu este cazul, haideți, vă rog frumos, să încercăm să ne concentrăm asupra celor subiecte care pot fi cu adevărat și serios influențate de cont. Domnule Peccia, Eh, vorbiți pentru domnul Freund? Vă rog. Vielen Dank. So, first of all, uh... Mulțumesc. Uh, Miss, Miss Grappini. În primul rând vreau să-i mulțumesc, domnule Grapini, pentru raport. Domnul Freund uh, nu poate fi astăzi prezent și o să îi prezint poziția. Majoritatea elementelor din propunerea de raport reflectă și analizele noastre, însă grupul nostru ar vrea ca accentul să se pună pe anumite aspecte care zicem noi că merită o atenție specială. Părerea noastră, pe scurt, este că Parlamentul ar trebui să mm, monitorizeze mai intens regulile privind transparența și să le raporteze pe durata procedurii de descărcare Apoi, trebuie să ofere deputaților infrastructura IT ca să le permită să fie cât mai transparenți posibil și pentru asta trebuie să cerem Parlamentului să îmbunătățească uh, procedura de lobby, să permită conectarea la registrul transparenței și uh, să faci că acest conținut uh, capabil să fie citit automat. Doamna Grapini ne spune foarte clar că trebuie să vizăm un singur sediu al Parlamentului. Deplasările la Strasburg sunt problematice din punct de vedere financiar al organizării și al timpului de care avem nevoie cu toții pentru a ne deplasa în fiecare lună. E absolut absurd, dintr-o perspectivă a mediului, să ai două sedii în două țări diferite. Biroul nu a dus mai departe raportul de descărcare de anul trecut în ceea ce privește folosirea alocărilor de cheltuieli generale și unele dintre aranjamentele din plenare sunt, făcute în plenară sunt acum obligatorii. Colegul Freund a avut acest punct de vedere și aș avea și eu un comentariu, un nume propriu. Parlamentul a hotărât să schimbe furnizorul de servicii pentru creșa Parlamentului schimbarea care ar fi trebuit să se întâmple pe 3 februarie și care preocupă personalul de la creșă și angajații noștri care și-au copiii la creșele respectivă. Ideea este să se introducă un nou curriculum, să schimbe aranjamentele de muncă pentru personalul care lucrează la creșă și să introducă și alte schimbări și cerem Parlamentului să urmărească îndeaproape situația și să raporteze autorității de descărcare privind tranziția și introducerea de noi practici pentru a ne asigura că serviciile, calitatea serviciilor primite de copiii noștri nu se înrăutățește, nu scade pentru că trebuie să fie totuși un loc care să fie deschis și prietenos pentru copii și familii. Cam atât și mulțumesc pentru atenție. Ganz herzlichen Dank und dann... Mulțumim foarte mult! Dorește cineva de la ID să vorbească? Sau de la ECR? Noch uh, GUE... Nein, ok. Nimeni? Bine. Atunci... Uh, sau poate doamna Grapini? Doamna Grapini încă o dată? Uh, Vă așteptați acum ca... Vă rog, vă rog, vă rog mai bine. Deci vrea cineva să mai intervină? Vă rog, uh, Cotolin. Thank you. I would just like to make uh, some short Aș dori să fac câteva comentarii succinte. Mai întâi aș dori să vă felicit pentru raport. Cred că ați făcut o treabă foarte, foarte bună. Vă mulțumesc că ați subliniat uh, problemele uh, cu protejarea um, asistenților uh, sau a avertizorilor de integritate și așa mai departe. Aș dori să reiterez declarația doamnei președinte um, în legătură cu încercarea de a face progrese în ceea ce privește folosirea mașinilor uh, care merg spre Strasburg pentru a putea lua mai multă lume la bord, pentru că mi se pare că e o nebunie că vorbim despre schimbare uh, climatică și atâtea mașini sunt conduse spre Strasburg în fiecare uh, lună. Apoi uh, s-a vorbit despre transparență și despre um, uh, cheltuieli și alocații. Cred că acest lucru ar trebui susținut. Vreau să fac două comentarii specifice. Salut faptul că uh, Comisia a făcut promisiuni uh, pentru a ajunge la neutralitate uh, climatică până în 2030. Cred că și Parlamentul ar trebui să facă o, promisie, o promisiune și să uh, încerce același uh, exercițiu până în 2030. Sper că se poate menționa asta în text. Cred că, de asemenea, voi înainta uh, Uh, un amenament ca să meargă în acest uh, sens. Apoi mai vreau să spun ceva uh, legat de reprezentare. Acest parlament este foarte divers. Vedem că sunt mulți tineri care au fost aleși, însă mai e un aspect la care trebuie să reflectăm cu toții, la care nu am o, o soluție, dar cred că ar trebui să ne gândim cu toții la asta. Când cineva este ales, asta nu înseamnă că uh, Uh, renunță la dreptul de a avea copii sau uh, familie. Însă, în contextul actual, dacă un eurodeputat uh, face un copil și vrea concediu parental, este deocamdată imposibil să rogi pe altcineva să voteze în locul tău. Nu există această practică de a trimite un locuitor din țară pe perioada respectivului concediu pentru eurodeputat. Deci, dacă cineva are un copil, grupul sau parlamentul suferă de pe urma unei Uh, reprezentări uh, uh, în minus. Cred că semnalul transmis astăzi este unul foarte prost și chiar sper că putem reflecta o, la o soluție. Mulți parlamentari, de fapt, se gândesc la soluții în acest sens, așadar poate Parlamentul ar putea demonstra că este o instituție progresistă și că face pași în acest sens. Mulțumesc foarte mult! Stimată colegă Grapini. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru că chiar ați venit cu lucruri foarte interesante și sigur uh, acele 142 de puncte este un draft de proiect și aștept amendamente de la fiecare grup. Raportorii din umbră în primul rând sunt uh, uh, pentru a culege din grupul respectiv uh, amendamente, dar vreau să mă refer specific la câteva lucruri și mă bucur că colegul de la PPE a spus acest lucru. Diferența de plată, de exemplu, a interpreților de, uh, de la o limbă străină la alta ehm, este evidentă și da în discuțiile directe și eu am cerut acest lucru pentru că și mi s a răspuns că a, să zic, aranjarea acestei indemnizații este în funcție de uh, piața muncii, dacă poate sau nu poate să găsească un interpret. La cabinele de limba română, să știți că avem germani și avem uh, spanioli care traduc la cabina de limba română. S-au plâns că nu găsesc interpreți din Luxemburg sau din statele în care uh, am scris eu un raport uh, pentru care uh, instituția Parlamentului nu mai este atractivă din punct de vedere al uh, salariilor, pentru că în țara lor au venituri și și alte condiții mai bune decât dacă ar veni aici. Deci atractivitatea instituției și aici trebuie să lucrăm, pentru că eu cred ca un om care am fost întreprinzător și conducător de firme, nu numai salariul, și ce alte condiții sunt foarte importante ca factori motivaționali, dar evident că și salariul. Și atunci, sigur că sunt de acord și poate și punem în, într-un amendament acest lucru, pentru că diferența de remunerație apare uh, de la stat la stat, să știți, și la asistenții locali. Ni se pun plafoane diferite, ori noi suntem cetățeni europeni și fac același același lucru acei oameni. Deci uh, aici trebuie să mai lucrăm. Sunt de acord cu ce a spus dumneavoastră și și colegul legat de mașini. În, uh, în dezbaterile publice cu secretarul general al Parlamentului chiar au fost propuneri. De ce mașinile care pleacă spre Strasbourg? pentru că sunt de acord cu doamna președintă, e un vis așa nerealizabil să zicem că avem un singur sediu, dar să eficientizăm putem. De ce acele mașini nu sunt programate să ducă funcționari, asistenți, MEP și alte persoane spre Strasbourg? Merg, cum? Merg șoferi șoferii singuri cu mașinile. Deci este, mi se pare de aici un pic de dezordine din punct de vedere al uh, transportului cu, și deplasarea mașinilor la Strasburg, Strasburg și la dus și la întors. Da, sunt de acord cu transparența, au spus-o mai mulți oameni și eu am întrebat de ce sunt acele uh, uh, secrete la audit și la raportul legat de partide și de... Sper să primim și un răspuns și uh, apt, uh, sunt de acord să le cuprindem în amendamente. Și un singur lucru mai vreau să spun că uh, uh, colegul de la renew a ridicat această problemă să știți că eu totdeauna m am gândit la eficiență că e formația mea de întreprinzător însă niciodată este un prag sub care nu mai poți să obții uh, uh, rentabilitate, eficiență, un lucru foarte bine făcut dacă scazi cu numărul de angajați sub un anumit prag. Nu am vorbit doar sensibil din punct de vedere al faptului că s-au redus acele posturi, dar efectele sunt la noi până la urmă. De câte ori nu am așteptat foarte mult să-mi vină cineva să-mi repare calculatorul în birou sau să nu mergea Wi-Fi sau alte lucruri de care avem nevoie. Deci, eu cred că uh, sigur că trebuie să ne gândim la eficiență, la buget, că de aia suntem și Comisia de Specialitate, însă trebuie să facem aceste rapoarte și realist, pentru că există un număr limită de oameni care pot să rezolve în mod corect, pentru că te costă mai mult după aceea dacă nu uh, ai numărul echilibrat uh, de locuri. Legat de grădinițe, să știți că aici am mai avut o discuție cu uh, secretarul general și cu um, uh, di, uh, direcțiile Parlamentului, pentru că au fost eurodeputați care s-au plâns că nu au posibilitatea să-și ducă copilul la grădiniță cu mașina Parlamentului, de exemplu. Și nici aici nu avem un răspuns. E bine să facem cheltuiala, uh, sau e bine să facem serviciu pentru, uh, pentru a încuraja? Până la urmă, Europa are o problemă cu demografia și toate statele au o problemă și uh, n-ar trebui să mai punem noi bariere. Nu cred că ar fi un cost foarte mare ca uh, eurodeputatele și eurodeputații care au nevoie de a-și duce copilul la creșă să folosească mașina Parlamentului. Eu aștept cu mare interes propunerile și vă asigur că vom face și uh, uh discuții cu raportorii din umbră și vom găsi compromisuri încât, așa așa cum am spus dorința mea este ca acest raport de descărcare să aducă ceva plus îmbunătățire în perioada următoare. vă mulțumesc tuturor și aștept cu nerăbdare uh, propunerile de amendamente. mulțumesc. Mulțumesc. Cum ne-a spus și Cotolin, cu privire la maternitate, uh, absență și care sunt posibilitățile de a-ți face vocea auzită în momentul în care lipsești din cauza maternității și din cauza bolii, dacă se întâmplă. Este o întrebare deosebit de interesantă și una deosebit de justificată, am înțeles. Bine, o să mai fie multe lucruri de discutat, o să mai avem ocazia, dar deocamdată mulțumesc. Mulțumesc uh, colegei Grapini și mulțumesc tuturor raportorilor din umbră pentru contribuție. Trecem acum la punctul 5 de pe ordinea de zi și dau cuvântul doamnei Michel Rivazi, care tocmai ce a sosit în sală. Te rog, ai cuvântul. Merci, madame la présidente. Euh, mulțumesc, doamnă președintă. O să vă vorbesc despre raportul FED. Conform procedurii, ne bazăm pe raportul anual al Curții de Conturi privind uh, întrebările și răspunsuri dintre DigiDevco și Parlament și pe decizia din 21 noiembrie anul trecut a comisarului Mimicea și schimburile pe care le-am avut uh, ulterior în scris. În această dimineață, Comisia DEV va, DEV va emite un aviz ce urmează să fie și votat în comisia respectivă. În linii mari, raportul, pe care sunt sigură că l-a citit cu toții cu atenție, pune accentul pe nevoia de a alinia politicile de cooperare și dezvoltare UE la prioritățile de dezvoltare ale țărilor partenere. Se subliniază că activitățile FED sunt uh, implementate în condiții dificile, cu riscuri geopolitice și instituționale care se repetă. În același timp, se vorbește de o gamă largă de metode de implementare care reflectă natura interguvernamentală a Fedului și care sunt folosite în 69 de țări. Raportul subliniază importanța promovării vizibilității Uniunii. Am vorbit despre asta la pregătirea Fed când s-au pus întrebări. Adesea există agenții, cum ar fi ONU și altele, care uh, își afișează logo-ul și este vizibil, dar Uniunea Europeană nu e la fel de vizibilă. Trebuie să comunicăm mai bine privind finanțarea Uniunii și să promovăm valorile în toate formele de asistență pentru dezvoltare. O să revin la acest aspect. Uh, o să trec repede prin prezentare pentru că raportul are detalii privind cooperarea cu organizațiile internaționale, agențiile de dezvoltare UE, organizații non-guvernamentale Vrem să existe un control al proiectelor, în audit intern și să existe clauze care să prevadă respectarea drepturilor omului. Există sprijinul bugetar european, există riscuri legate de implementarea ajutorilor FED, Trebuie să fim atenți că există mici probleme, vrem să combatem sărăcia, dar în același timp înțelegem că Eh, la securitatea și controlul migrației se pun foarte mulți bani și asta nu este neapărat un obiectiv prioritar Fed. Și apoi fondul fiduciar de urgență pentru Africa. Aici trebuie să ne întrebăm în ce, care este plus valoarea acestui fond fiduciar și cerem Comisiei să garanteze că interesele securitare ale țărilor UE nu trec înaintea nevoilor țărilor destinatare. Recomandăm Comisiei să se asigure că acest fond pentru Africa nu va fi folosit pentru a finanța proiecte implementate de forțele guvernamentale și locale. Au fost mari critici ale ONG-urilor cu privire la Libia, Sudan, știți asta, unde există încălcări ale drepturilor omului. Și există alte părți în raport care vizează Eritrea și Nigerul. Aș vrea să mă refer la acest detaliu pentru că cu Eritrea există niște probleme politice. Foarte pe scurt, o explicație. Știți că în aprilie 2019 UE, prin Fondul Fiduciar de Urgență pentru Africa, a început să susțină achiziționarea de echipamente într-un cadrul de unui proiect de reconstruire a drumului, rutei principale eritreene, pentru a conecta portul Eritrea cu Etiopia. Este vorba de 20 de milioane de euro care au fost plătiți ca prima etapă a proiectului. Conform fișei tehnice, Uniunea Europeană a finanțat 20 de milioane de euro și au delegat asta unei agenții, UNOPS. Uniunea Europeană acceptă că compania eritreană responsabilă cu proiectul folosește servicii naționale, adică muncă forțată practic, pentru că în Eritrea știți că este o dictatură și tinerii uh, își efectuează serviciul militar, uh, care constă și în muncă forțată alertați de societatea civilă, pentru că există totuși multe ONG-uri care au făcut-o, am luat notă. În 4 noiembrie anul trecut am prezentat comisiei două întrebări în scris. Prima întrebare viza proiectul în cauză și a doua um, munca forțată în rândul copiilor. Prima întrebare a fost cum a putut semna Comisia un contract în care recunoaște că guvernul va utiliza o mână de lucru națională, adică persoane care sunt obligate la muncă forțată. Această ultimă, a doua întrebare nu și-a primit încă răspunsul. La audiere, de pe 28 noiembrie anul trecut, în Comisia Cont, cu comisarul Mimița, am discutat raportul meu privind descărcarea pe fondurile europene și Bun. Deci am primit sprijinul doamnei Holmeier pentru că întrebarea dacă Uniunea Europeană este complice într-un fel sau altul cu cele 20 de milioane de euro date pentru construirea unei autostrăzi, uh, asta ar arăta că Uniunea Europeană susține munca forțată, nu? Dar domnul Mimița n-a dat niciun răspuns, doamna Holma era readresat întrebarea domnului comisar, care în continuare n-a răspuns. Am primit totuși un răspuns în scris al secretariatului Comisiei Cont. Comisia Europeană consideră că nu este nicio problemă. Conform Comisiei, Uniunea nu este responsabilă de încălcarea drepturilor omului pentru că nu gestionează direct acest proiect. Implementarea a fost dată agenției UNOPS și Uniunea Europeană s-a limitat la achiziționarea de materiale doar necesare reabilitării drumului respectiv. Ne garantează că Uh, biroul ONU s-a angajat să supravegheze implementarea și executarea lucrărilor pentru respectarea normelor. Dar e inacceptabil. Sunt bani pe care îi folosim, folosim o agenție ONU pentru implementarea unui proiect și nu le cerem socoteală, pentru că subcontractăm. Apoi, un articol în New York Times în 8 ianuarie anul acesta și ce aflăm de acolo? Că un OPS uh, spun, nu avem niciun birou în Eritrea și noi nu controlăm lucrurile. Au avut loc două, trei reuniuni acolo, la fața locului, dar uh, în cadrul organizat de guvernul eritrean. Și ce mai aflăm? Că comisia, când le-am adresat întrebarea și așteptam răspunsul în scris, comisia a dat uh, o a doua tranșă în acel interval de 60 de milioane de euro. 14 ianuarie am primit răspunsul oficial la întrebarea mea scrisă în numele uh, noi comisare Iuta Urpianen, care îmi dă exact aceleași răspunsuri mincinoase că agenția aceasta este responsabilă de coordonarea proiectului, în timp ce UNOPS a dezmințit în scris. Avem un document în scris, UNOPS, care spune că nu controlează și îmi dau seama că ne aflăm în fața unei probleme de ordin politic. Și mă întristez să văd că noua comisară este prost consiliată, că nu îi se dau toate informațiile și că ne aflăm în fața unei probleme politice. Noi, deputații europeni, de ce spun asta? 1. New York Times a făcut o anchetă foarte detaliată. 2. Comisia Europeană dă bani Eritrei fără să ceară nimic în schimb, fără nicio condiție. 3. Comisia ne spune UNOPS, agenția ONU controlează, avem răspunsul scris UNOPS care spune nu controlăm nimic. Deci, suntem atacați de ONG-uri, va fi depusă la Curtea de Justiție o plângere a unui ONG care spune Comisia Europeană susține într-un fel sau altul munca mm. forțată. Și noi n-am avut acces în amonte la genul, informațiile din acest gen de proiect, pentru că statele au hotărât și nu Parlamentul. Deci, o să fim luați cu toții la pachet. Și sincer, aici eu cred că trebuie să facem ceva. Pentru că dacă nu facem nimic, toate ONG-urile o să ne atace spunând Iată ce face Uniunea Europeană, finanțează o dictatură din Eritrea. De ce? Pentru că se face un drum din Eritrea la portul, din Etiopia la portul Eritrea. Dar cine are de câștigat? Eu, de exemplu, dacă sunt din Eritrea și văd că guvernul meu are bani pentru a construi o autostradă, o să-mi spun, bun, excepțional, ăsta e un guvern de susținut, dictatură sau nu. Și comisia nu cere nimic în schimb și nici nu se asigură că activitatea e controlată în mod eficient. Deci aș vrea să avem o dezbatere pe acest subiect și cred că, dacă sunteți de acord, trebuie să spunem comisiei că așteptăm răspunsuri concrete și că amânăm, suspendăm descărcarea timp de șase luni. Adică aveți șase luni să veniți cu răspunsuri care să ne permită să ne justificăm și noi, parlamentarii, înspre exterior. Dar nu putem accepta această situație, pentru că deputații sunt cei care vor fi atacați pe acest subiect. E prima dată, din câte știu eu, pentru că nu dăm doar 20 de milioane. A fost apoi o completare cu 60 de milioane și, doamnă președintă, când am participat la audierea domnului Mimița, nu ne-a spus că va executa o suplimentare de 60 de milioane de euro. Deci, ne-au înșelat cu privire la munca forțată, nu ne-au dat toate informațiile, am primit informații mincinoase, ne-au spus un ops, controlează pe când ei spun că nici vorbă de așa ceva, după care ne spun, da, e important pentru că trebuie să intrăm în țara respectivă, dar haideți să intrăm acolo cu ajutor pentru sănătate, educație, nu pentru un proiect de autostradă. De ce să avem o autostradă? Cine va câștiga? Etiopia, nu? Pentru că Eritrea nu face decât să crediteze imaginea dictaturii acest proiect. Vreau să știu ce părere aveți dumneavoastră, deputații. Nu putem rămâne în această situație pentru că o să fim incredibil de atacați din afară. Și noi, deputații, trebuie să spunem nu, nu suntem de acord. Și ne aflăm într-o poziție foarte sensibilă. Dragi colegi, doresc să vă atrag atenția că în raportul meu am preluat uh, la nivel intern acest uh, punct și anume împărțit în două puncte. Nu trebuie să existe niciun fel de posibilități, respectiv niciun fel de greșeli, astfel încât uh, să se tolereze activități pentru sclavi, munca sclavilor sau să fie promovate sau susținute în vreun fel. Bineînțeles că sunt diverse priorități și se pot face prioritizări, însă finanțarea sclavagismului uh, și a activităților de acest gen este o problemă foarte mare. Uh, Bineînțeles că avem aceeași problemă pe care am avut-o și cu UNFRA atunci când vine vorba despre ONU, pentru că nu primim suficient de multe informații, deplângem de multă vreme că primim informații cu întârziere, parțial nu primim deloc și parțial primim uh, informații eronate. Problema a rămas aceeași, uh, nu a fost clarificată cu ONU, astfel încât o uh, oarecare presiune, așa cum propui, este corectă. În ceea ce privește partea uh, comisiei, am integrat două puncte suplimentare ca urmare a discuției pe care am purtat-o data trecută la comisie, astfel încât să completăm lucrurile în mod corespunzător. Acum urmează David Lega, în calitate de raportor din umbră. Yes, thank you. Chair, for the floor and also Ms. Ruasi, thank you for... Mulțumesc, doamnă președinte, pentru că mi-ați dat cuvântul. Vă mulțumesc de asemenea pentru raportul foarte bun. A fost un uh, raport cât se poate de clar, uh, bine structurat și logic și este cât se poate de inteligibil și conține toate aspectele relevante și informațiile importante. De asemenea, subliniază îngrijorarea pe care o avem cu privire la creșterea ratei de eroare. De exemplu, uh, erorile uh, referitoare la uh, achizițiile publice sau uh, alte informații de acest gen care nu sunt incluse. Așadar, a subliniat două îngrijorări pe care le am și eu. În primul rând, problemele generate de documentarea insuficientă. Este nevoie ca Comisia să trimită Parlamentului un plan clar și să stabilească pașii uh, clari, astfel încât această situație îngrijorătoare să fie corectată și apoi îngrijorările referitoare la cunoștințele insuficiente referitoare la fondurile noastre. Și acest lucru trebuie corectat. Așadar, mulțumesc pentru aceste lucruri și mulțumesc că raportul pune accentul pe drepturile omului. Ați menționat acest lucru de 12 ori în raport. Subliniază de asemenea vizibilitatea acțiunilor uh, ONU, uh, respectarea statului de drept și uh, toate aceste lucruri în ceea ce privește finanțarea din partea Uniunii Europene. Uh, acestea sunt precondiții pentru uh, primirea fondurilor europene, lucru pe care l-ați subliniat. Aș mai avea o recomandare și anume să se reducă accentul pe uh, aspectele de mediu în raport, pentru că acesta nu este obiectivul primar al acestuia. Bineînțeles că este important să se respecte drepturile omului uh, și de asemenea statul de drept, democrația și să se monetățească viața oamenilor, respectiv să se reducă sărăcia. Bineînțeles că ați spus în raport că există un risc ca fondurile europene să uh, fie deviate către alte agende. Însă, reducerea sărăciei este un obiectiv primar. Iar în ceea ce privește comentariile în ceea ce privește Eritrea și incertitudinea în ceea ce privește utilizarea fondurilor acolo, respectiv descărcarea, eu uh, nu uh, doresc să oferim descărcarea Comisiei până când nu este clarificat modul în care sunt utilizați banii în Eritrea și dacă au fost finanțate activități de muncă silnică. Uh, dacă Comisia nu ne poate oferi garanții în acest sens, atunci acest lucru este inacceptabil. Așadar, avem nevoie de mai multe răspunsuri, avem nevoie de mai multe informații și uh, sunt sunt de părere că ar trebui să mai amânăm până când vom putea lua o decizie bine, bună. Mă întreb însă uh, de ce ați propus septembrie. Eu aș dori uh, răspunsuri cât mai rapid. Aș prefera să nu mai așteptăm atât de mult, deci până în septembrie, și încă o remarcă generală, cred că avem nevoie de o formulare mai puternică în raport. Nu să, am constatat că există uh, nouă investigații privind fraude care sunt în derulare și acest lucru trebuie subliniat. Deci, uh, consider că trebuie să formulăm lucrurile într-o manieră mai puternică și să uh, ne concentrăm mai puternic pe eradicarea sărăciei și mai puțin pe aspectele de mediu. Din această perspectivă, cel puțin. Și în al treilea rând, uh, Așa cum a spus și noastră în introducere și în raport, avem nevoie de clarificări în ceea ce privește utilizarea fondurilor în Eritrea și uh, munca forțată și trebuie să clarificăm uh, mecanismele de control pe care le avem pentru a ne asigura că drepturile omului sunt respectate. Vă mulțumesc! Președinta, vă mulțumesc, doamna Pencova. Thank you, Madam Chair. Uh, Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc pentru raportul foarte bine prezentat și, uh, de asemenea, din punctul nostru de vedere, proiectul uh, este uh, acoperitor, cuprinde cele mai importante aspecte. Salutăm faptul că multe dintre comentariile și părerile pe care le-am furnizat au fost luate în considerare și apreciez acest lucru. În același timp, Considerăm că raportul uh, reflectă majoritatea realizărilor și că în continuare păstrează o voce critică cu privire la zonele unde mai este nevoie de îmbunătățire, cum ar fi eficiența, transparența, sustenabilitatea. De asemenea, ați subliniat că raportul încurajează Comisia să lucreze în continuare pentru a atinge uh, obiectivele pe care și le-a propus. Este nevoie de o abordare mai sistematică, astfel încât transparența și responsabilitatea să fie consolidate de-a lungul lanțului de finanțare. Acest lucru este foarte important pentru că susține uh, obiectivul principal al uh, eradicării sărăciei și raportul ia notă cu privire la îngrijorările Uh, retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană și se întreabă dacă managementul financiar uh, al conturilor uh, Fed vor fi influențate negativ ca urmare a acestui lucru. Colegul nostru a subliniat faptul că suntem îngrijorați cu privire la nivelul estimat de erori care a crescut în al doilea an la rând și cred că Comisia ar trebui să uh, facă eforturi suplimentare pentru a face această tendință una reversibilă și în ceea ce privește recomandările, încurajăm includerea în raport a unui, uh, a unei indicații, a unei referiri către Banca Europeană de Investiții. Așadar, uh, instrumentele pe care le are disponibile uh, banca să fie explicate mai bine și să fie puse la dispoziție și țărilor terțe. Deci aș dori ca o astfel de mențiune să fie inclusă în raport și încă o mențiune uh, referitoare la metoda care a fost discutată. Bineînțeles că cunoaștem situația din Eritrea și uh, cu privire la această situație avem nevoie de mai multe informații, astfel încât să putem să venim cu un aviz corespunzător atunci când comisia va veni cu răspunsul său. Deci această chestiune trebuie discutată mai în detaliu. Vă mulțumesc, cam atât din partea mea. Președinta, mulțumesc. Olivier Chastel. Merci, Madame la Présidente. Mulțumesc, doamnă președinte. La rândul meu aș dori să mulțumesc uh, raportoare doamnei Rivasi pentru munca sa și pentru mm, munca comisiei noastre până la urmă împărtășesc pe ansamblu uh, toate orientările transmise prin acest proiect de uh, raport, pe scurt prezentat de doamna Rivazi acum câteva minute. Aș vrea să insist uh, doar asupra unui număr de trei aspecte, doamnă președinte, pentru că sunt deja trei aspecte pe care le-am amintit și în legătură cu descărcarea pentru comisie. Pot să vă vorbesc despre performanță, despre gen și despre digitalizare. Cred că dacă punem accent mai important uh, pe performanță și pe indicatorii de performanță ar fi util, pentru că vorbim despre sute de milioane de euro un ajutor pentru dezvoltare în fiecare an și pot să spun că în acest domeniu nu este clar și nici ușor să măsurăm impactul politicilor și programelor noastre. Bănuiesc că vom putea însă face progrese în acest domeniu. Un al doilea element acum avem nevoie de mai bună cartografiere a programelor noastre cât privește uh, genul. Trebuie să punem accent uh, pe măsurarea tipurilor de ajutoare pe care le dăm uh, fetelor, uh, femeilor pentru educație, pentru uh, educație cu privire la drepturile sexuale sexuale, pentru credite și așa mai departe. Nici o țară nu se va dezvolta dacă, de exemplu, ar ignora 50% din propria populație. Apoi, un al treilea element, mă uimește uh, absența unor elemente legate de digitalizare din acest uh, raport, pentru că mi se pare o componentă esențială, căci vizează indivizii sau persoanele, precum și uh, entitățile publice și private pe care le ajutăm în statele vizate. Apoi, un al patrulea punct, Aș insista pe o filozofie bazată pe Morris Eu uh, sunt uh, pentru un dialog uh, în amonte cu statele partenere pentru a lua în calcul mai bine uh, nevoile lor uh, și solicitările lor. Însă cred că ar trebui să putem să ne calibrăm ajutorul uh, în funcție de acceptarea uh, reforme, uh, formelor de respectarea drepturilor omului, uh, a drepturilor fundamentale și de uh, înființarea unor instituții și foruri democratice. Apoi, în ceea ce privește Eritrea, ceea ce uh, am învățat uh, și am aflat recent în legătură cu Eritrea, clar mă, mă dezamăgește și mă îngrijorează. Uh, cred că fondurile pentru dezvoltare trebuie să participe la uh, punerea la punct a unor reforme indispensabile, la stimularea unui dialog politic esențial cu Uniunea Europeană. Uh, nu știm exact ordinul de mărime despre care vorbim însă uh, aici. Astăzi nu trebuie însă să Uh, hotărâm în legătură cu acest acord de descărcare, ci până la urmă mm, solicităm un uh, raport uh, circumstanțial și niște răspunsuri înainte să putem să luăm atitudine cu privire la descărcare. Dank, Olivier. Vă mulțumesc foarte mult, Olivier. Există alte solicitări de intervenție cu privire la acest punct? Observ că nu este cazul, așadar uh, voi da mai întâi cuvântul comisiei. Ba nu, îmi cer scuze. O secundă, vă rog. Voiam mai întâi să mă adresez comisiei sau poate tu după aceea, tu înainte? Nu știu, cum vrei, când vrei. Domnul Zdekovski. Mulțumesc. I will say it in English. I... Voi fi, voi fi foarte succint și voi vorbi engleză. About the situation. Mă voi referi la situația uh, legată de alte proiecte ale Națiunilor Unite pe care le-ai menționat uh, anterior. Cred că este absolut necesar uh, să avem informații concrete și asta acum, nu peste șase luni. Am fost absolut șocat când am citit articolul din New York Times uh, și pot să spun că dacă primim informația peste șase luni, ce facem cu ea? Suntem în poziția în care nu putem să acceptăm altceva decât o explicație din partea Comisiei Europene, pentru că până la urmă aceștia sunt banii noștri și trebuie să știm ce se va întâmpla cu acești bani. Eu nu vreau să dau acești bani unor organizații care se folosește de sclavi. Știm că Eritrea uh, e o situație specială cu un regim uh, uh, dur în legătură cu care trebuie să avem toate informațiile necesare pentru a ști cum cheltuim fiecare euro în parte. Raportorul din umbră din partea PPE-ului, domnul Lega, a menționat foarte multe lucruri uh, Iar eu pot să spun că uh, acel raport uh, intră în detaliu în legătură cu aceste chestiuni speciale legate de uh, ajutorul pentru dezvoltare. Așadar, e mai important uh, să înțelegem puțin uh, situația și pe ansamblu. În 2015-2016, doamnă Holmai, în legătură cu misiunea din Liban și Iordania, uh, pot să spun că îmi amintesc că schimbul nostru de opinii uh, pe care l-am purtat cu o organizație care se ocupa de uh, refugiați palestinieni mi-a părut uh, uh, fascinant, adică ni se spunea că în legătură cu acești bani nu este important să controlăm fiecare leu în parte uh, și ni s-a dat exemple cum că da, într-adevăr, uh, poate că aveau broșuri care susțineau radicalizarea, dar, de fapt, uh, situația nu e chiar așa cum o percepeam noi. Ni s-a spus că informațiile erau uh, vechi și se pare că informațiile pe care le dețineam nu erau în conformitate cu cele deținute de birou de legătură din uh, Iordania. Deci, uh, până la urmă, a fost o rușine modul în care au reacționat la criticile noastre. Reacția lor a fost ceva de genul, trebuie oricum să aveți încredere în noi. Noi suntem totuși Comisia pentru Control Bugetar și nu avem încredere în nimeni. Asta e poziția noastră. Eu oricum mă numesc Toma, deci sunt necredincios. Așadar, important este să avem un răspuns de la ONU, apoi de la Comisia Europeană, după care putem sau nu să acordăm această descărcare. Mulțumesc foarte mult pentru munca aceasta excelentă. Bine, mulțumesc mai întâi, Thomas. Să dăm ascultare domnului Pecșa apoi uh, colegii Pinedoli și apoi direct uh, comisia. Vă rog. Já bych měl jenom takovou rychlou procesní poznámku. Mulțumesc. Am uh, doar o scurtă observație procedurală. Suntem oameni cu toții. Trebuie să și plec în curând, dar v-aș ruga, când mai avem o ședință oficială a comisiei noastre, aș aprecia dacă în momentul în care pleacă președinta, să dea, să l lase conducerea reuniunii pe mâna altcuiva, să nu se mai întâmple așa ceva, pentru că este o reuniune formală și asta nu se, nu se poate repeta. Domnule Pecșa, dacă nu e un înlocuitor și dacă trebuie să merg 5 minute la baie, trebuie să-mi fie permis. Nu putem să întrerupem, să-i lăsăm pe toți să aștepte. Mă trebuie să mă duc la baie nu mă consider chiar în halul ăsta de importantă încât să consider că restul lumii nu mai poate vorbi fără prezența mea. Chiar nu mă iau așa de în serios. Și cred că doamna Rivazi, a cărei părere o cunosc foarte bine și al cărei conținut îl cunosc foarte bine uh, și al cărei raport îl susțin de asemenea, poate să îndure așa ceva. În rest, după cum bine vedeți, toți cei patru vicepreședinți nu sunt astăzi la prezidiu, așa că îmi pare rău. Să nu luăm chiar în uh, dramatic totul. Domnul Pinedoli sau doamna Pinedoli. Volevo ringraziarla per... Uh, Vreau să vă mulțumesc pentru acest raport și în special pentru faptul că ați deschis această discuție referitoare la cei 20 de milioane de euro dați Eritreei pentru construirea acestui drum. Controlele sunt importante, în primul rând în ceea ce privește respectarea drepturilor omului dar sunt importante și pentru a încerca să vedem cum e construit acest drum. Am experiența în Italie, Italie în Somalia, unde a fost construită o, un drum care conținea deșeuri uh, la bază. Practic a fost construită pentru a uh, băga cumva deșeurile respective în sol. Deci trebuie să ne intereseze și cum se construiește drumul respectiv. Mulțumesc! Da. Bine, mulțumim! Astfel mă adresez comisiei care are plăcuta sarcina de a răspunde la toate aceste întrebări grele. Vă rog. Je vous remercie, euh, Madame la Présidente. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Nu pot să răspund la toate comentariile și întrebările care au fost vehiculate, pentru că nu avem timp. Mai întâi aș dori să-i mulțumesc uh, doamnei raportor, doamnei Rivasi, pentru uh, raportul său și pentru abordarea constructivă pe care a arătat-o. Aș dori să mulțumesc și Curții de Conturi pentru raportul său pentru 2018 și pentru care a afirmat uh, că uh, e necesar să se ia în calcul recomandările sale. Noi asta am și făcut. Oricum facem asta anual pe diferite planuri de acțiune. Curtea de conturi uh, ia în calcul o creștere a ratei erorilor un fapt uh, care poate fi considerat ca uh, o evoluție negativă. Deci această rată se situează între doi uh, termeni, un plafon de 1,2 Deci între 1,2 și 9,1 mai precis. această evoluție nu semnifică neapărat uh, o degradare uh, față de an 2017 și 2018 a gestionării fondurilor uh, europene pentru dezvoltare. Cu atât mai mult, cu cât noi suntem special interesați de evaluarea controlelor interne. Știți că avem un sistem de calcul al ratei erorilor care nu este același cu cel al curții de conturi, pentru că obiectivul nostru nu este să facem exact același lucru ca și curtea de conturi, ci să venim cu informații suplimentare. Curtea de conturi măsoară rata erorilor în legătură cu activitățile din anul respectiv. Noi încercăm să facem asta măsurând ansamblul contractelor care au fost încheiate pe uh, durata unui an, uh, indiferent de anul de execuție. Asta ne-ar putea permite permite să măsurăm, practic, eficacitatea controlelor interne uh, odată ce toate controlele au fost finalizate. Ceea ce înțelegem noi însă este că această rată a erorilor uh, scade în mod uh, regulat, nu neapărat acum, în funcție de diversele planuri de acțiune care au fost întreprinse, dar nu avem și o capacitate de corecție la nivelul comisiei. Putem să corectăm lucrurile până la momentul în care mm, un proiect este încheiat. În ceea ce privește organizațiile internaționale, dacă vorbim despre acces la documente, vizibilitate, audit și control al activităților, noi stăm uh, bine, împărtășim preocupările uh, dumneavoastră însă. Se pune accent în raportul Curții de Conturi, uh, mai ales pe accesul la documente. Asta lasă să se înțeleagă faptul că problema este extraordinar de gravă. E adevărat, e o problemă importantă, însă contribuția organizațiilor internaționale la rata de eroare uh, Uh, este practic uh, cauza uh, pentru care există o rată așa de mare pentru fondul de, de dezvoltare. Noi uh, oricum luăm totul în calcul și ne asigurăm că toate documentele sunt furnizate instanțelor de control la timp și în ordine, uh, ca să nu există documentație care să ducă la o rată a erorilor, să zicem, de 100%. Dacă primim documentația la timp, uh, clar că și Curtea de Conturi poate să constate că nu există erori semnificative. Suntem de acord uh, cu ceea ce spuneați dumneavoastră în legătură cu susținerea uh, bugetară. Noi uh, considerăm că um, instrumentele pe care le avem la dispoziție s-au îmbunătățit în ultimii 25 de ani de când avem acest instrument. Noi putem să sporim prin acest instrument și capacitatea statelor beneficiare de a pune la punct un sistem prin care să lupte ele însele cu sărăcia. Avem aici și o rețea de parteneri. Asigurăm uh, însă în aceeași măsură și uh, un control mai bun al statelor uh, partenere, că vorbim de trezorerie, o corte de conturi sau un auditor intern. Firește, trebuie să asigurăm o monitorizare precisă a susținerii bugetare și avem clar niște rapoarte și niște valori care arată o corelare între programele de susținere bugetară și uh, Uh, eficiența acțiunii noastre de uh, luptă împotriva sărăciei. Ajung acum la subiectul zilei uh, care vizează firește Eritrea. Dacă îmi permiteți, am nevoie de puțin timp pentru a vă explica contextul. Programul indicativ național al Eritrei a fost adoptat, cred eu, în 2015, deci la uh, începutul uh, ciclului financiar actual. Acest program indicativ național a fost adoptat uh, cu preavizul statelor uh, membre uh, și apoi a urmat un dialog uh, strategic cu Parlamentul European. Deci, de la bun început, a existat un document care a făcut obiectul unui consens. Odată ce am reluat cooperarea cu Eritrea în 2019, am uh, primit uh, un acord al statelor membre în unanimitate în cadrul Comitetului de Gestiune și am stabilit un dialog uh, cu Comisia pentru Dezvoltare din cadrul Parlamentului European. Deci nu putem să spunem că a existat o aprobare a Parlamentului, a Comisiei pentru Dezvoltare, ci am stabilit un dialog și o înțelegere comună. Contextul este în felul următor. Există un acord istoric între Eritrea și Etiopia, un acord de pace iar un apel al uh, uh, premierului Etiopiei, uh, care a primit și premiul Nobel, uh, a mers în direcția reimplicării uh, uh, Eritreei în, Eritrei în acțiunile noastre, deci vine un apel din partea unui actor important al procesului de pace care își dorește să consolideze acest proces de pace. În același timp, Consiliul de Securitate a Națiunilor Unite a suspendat sancțiunile și embargoul pe arme și e clar că toți acești actori s-au implicat pentru a lucra în Eritrea. Acesta este contextul. În al doilea rând, Uniunea Europeană, Comisia condamnă clar orice încărcare a drepturilor uh, omului în Eritrea și uh, regretăm ceea ce face uh, uh, regimul și anume că persoanele până la 40 de ani uh, rămân uh, Uh, în serviciul militar uh, obligatoriu și uh, am solicitat reforme. În al treilea rând, în orice caz, fondurile Uniunii Europene susțin acest sistem. Nici un euro nu merge direct înspre acest regim. Proiectul de reabilitare a drumurilor și nu vorbim despre construcția de drum, pentru că am auzit aici spunându-se că ar fi fost vorba de construcție de drumuri. Nu, este vorba despre o reabilitare a drumurilor existente, pentru că acestea se poată fi folosite. Folosite presupune, uh, practic, uh, furnizarea de materiale de uh, construcție, deci nu finanțarea acestui sistem. Acestea fiind spuse, sistemul Serviciului Național este un sistem generalizat în Eritrea. Asta înseamnă că, indiferent care este domeniul în care intervenim, inter- că vorbim despre sănătate sau educație sau reabilitare a drumurilor, ne confruntăm până la urmă cu un sistem care folosește anumite constrângeri pentru a pune la uh, punct anumite activități în numele guvernului. În fine, problema care se pune este următoarea vrem să fim prezenți în această țară, să rămânem implicați în această țară și în ce condiții, sau vrem să ieșim de acolo politic vorbind, uh, orientările uh, luate în 2019 în acord cu statele membre presupun că va trebui să fim prezenți câtă vreme rămânem foarte critici în raport cu uh, situația din Eritrea. Deci nu există niciun fel de sprijin al Uniunii Europene sau al Comisiei Europene uh, pentru acest uh, de uh, sclavie sau de muncă forțată, chiar dacă recunoaștem că acest sistem de muncă forțată există în toate sferele de activitate uh, ale țării. Dacă vorbim despre UNOPS, articol din The New York Times, sau cel puțin declarațiile UNOPS din acest articol sunt foarte nepotrivite. Regretăm acest lucru, însă Comisia Europeană nu poate să fie uh, acuzată prin aceste uh, declarații ale UNOPS. Imediat uh, am, uh, ne-am implicat în dialog cu această instituție și uh, putem spune uh, acum că UNOPS în intervenția sa, uh, pe lângă New York Times, spunea că nu monitoriza toate programele de reabilitare a drumurilor, Uh, ci că uh, monitoriza clar programul nostru. Deci un OPS este uh, instituția care ne asigura de punerea în aplicare a acestui proiect. Am avut și o delegație la Esmara și am fost prezenți pe teren deja de trei ori. Credeți că răspunsurile comisiei sunt insuficiente? Bun, pot să înțeleg că ceea ce v-am oferit ca răspuns până în acest moment nu vă mulțumește. Uh, prin urmare, ne angajăm să venim cu un alt răspuns, că se poate de repede. Putem să facem asta și în cadrul procedurii pentru descărcare, însă sperăm că vom putea face asta înainte de 29 ianuarie, deci înainte de momentul în care veți discuta despre amendamente, cred eu, pentru a putea să primiți în scris toate informațiile și toate documentele care demonstrează ceea ce tocmai am uh, afirmat. Deci veți avea informații suplimentare la dispoziție. Mă gândesc și să organizați o vizită la fața locului, deci o vizită comună a Comisiei CON și a Comisiei DV la Esmara uh, pentru a vedea ce se întâmplă cu aceste proiecte. Noi ne arătăm gata să organizăm această ieșire. Puteți vedea care este realitatea punerii în aplicare a acestui pro- proiect și puteți dialoga acolo cu autoritățile uh, din Eritrea. Din partea mea și a colegului aici alături de mine, aveți informații legate de uh, uh, proiectele din Cornul Africii și noi doi ne angajăm să vă oferim informațiile necesare pentru ca dumneavoastră ca parlamentar să puteți să vă asigurați de uh, uh, un bun control al uh, activităților uh, comisiei. Bine, atrag atenția și la cele șase luni. Înseamnă că este termenul maxim. Sunteți, bineînțeles, invitați să ne dați informații în mod rapid. Spun pentru toți colegii de la cont, uh, numele tuturor, uh, am fi foarte util să primim uh, informații în amonte, nu să trebuiască să tot săpăm, săpăm după informație și apoi să aflăm cu totul altceva din presă. Nu clădește asta în relația de încredere dintre noi, așa că vă rog frumos un puțin mai multă disponibilitate față de toți colegii care adresează aceste întrebări. Deja de la Strasburg au menționat subiectul. Doamna Rivazi, încă o dată? Madame la Présidente. Euh, pour répondre à mes collègues, euh, je suis... Mulțumesc, doamnă președintă. Am ascultat cele spuse de colegul meu. E adevărat că trebuie, prin amendamente, să com... consolidăm anumite aspecte. Sunt de acord. Există multe aspecte referitoare la mediu, de exemplu, în ceea ce privește BEI. Suntem pentru bugetizarea FEN, deci pentru a avea controle în amonte. În cazul Fed, noi vedem proiectele ulterior. Vedeți această discuție. Dacă nu avem informațiile în amonte, e foarte deranjant, pentru că vedeți ce au făcut statele. Și executarea comisiei vine după, este un cost ulterior. În ceea ce privește răspunsul, să vă dau niște informații, pentru că ni se spune, bun, dar s-a făcut cu dialogul, cu comisia. Deci, parlamentari au fost mai mult sau mai puțin de acord. Avem acordul Comisiei Cont privind descărcarea pe 2017. Și ce spune Parlamentul acolo? mari rezerve în ceea ce privește prezentarea de către Comisie și adoptarea de către Comitetul FED a unui program indicativ național pentru Eritrea. Se spune atunci aici. Pentru că știam foarte bine că dacă vom investi în Eritrea, practic promovăm cumva munca forțată. Deputații au făcut asta. Am făcut aceste observații. Și ce vreau să vă spun? Ați criticat un nopț și a spus, a, da, n-au spus totul. Avem o declarație scrisă a unopsului în New York Times care explică că că nu, nu au făcut aceste controle în Eritrea și dacă Europa finanțează, avem totuși acum 80 de milioane de euro și Comisia Europeană trebuie să ceară niște lucruri minime. Poate că am fi putut folosi companii etiopiene împreună cu companii eritr- din Eritrea să facă toate aceste lucrări. Și vă garantez că politic ca deputat european, eu nu sunt deloc liniștită, pentru că dacă o să fiu atacată de ONG-uri, ce o să spun? 80 de milioane de euro pentru a consolida un port Uh, și guvernul Eritrei cu munca sa forțată? Pentru că dacă dăm bani, guvernul o să folosească banii să arate că repară drumurile. Bun, colegii, aș vrea să am răspunsul la întrebările noastre înainte de 29 ianuarie și le propun colegilor raportori din umblă pe raport să ne vedem odată ce avem răspunsurile și să discutăm împreună ce să facem mai departe. Sunt foarte deschisă și putem să ne vedem în birou pentru a discuta ce o să facem. Am făcut o propunere comisiei, de altfel, și cred că ar trebui, doamnă președinte, și le spun asta și colegilor, trebuie să propunem o deplasare în Eritrea. Asta în primul rând, a Parlamentului European, pentru că s-au investit bani și cerem să Există o misiune. Conci Deve s-ar putea asocia pentru că Comisia Deve a avut o discuție cu privire la acest fond în Eritrea, să mergem acolo. Eu n-am încredere și îmi cer scuze aici, dar n-am, uh, n-am încredere în ambasador care n-au voie să iasă din ambasade. Uh, e o rebeliune și dacă ieși, să mergi să faci baie în mare. Deci e o dictatură. Și dacă vrem o deschidere, atunci să cerem o misiune cu comisiile Conci DEVEC să mergem, să vedem la fața locului, să vorbim cu oamenii de acolo, cu angajații. Câți oameni lucrează? Am întrebat un obs, câți oameni lucrează? Cu cât sunt plăticini? S-a spus, nu știm, nu știm, nu știm. Deci dăm 80 de milioane de euro și nu știm chiar nimic? O să ne uh, prăjim dacă ne abordează ONG-urile cu astfel de întrebări. De aceea eu cer să fie o misiune în Eritrea și asta o să ne ajute la deschidere. Deci, acestea sunt propunerile. Așteptăm un răspuns rapid. Invit pe toți raportorii din umbră să discutăm și cerem oficial o misiune în Eritrea ca să știm. Bine, nu o să aflăm totul, pentru că evident că totul este foarte controlat, dar cel puțin putem pune întrebări celor cu care ne vom întâlni. Cam astea ar fi propunerile mele. Nu mai... În această după-amiază o să mai discutăm despre misiuni și o să ne gândim eventual și la o misiune în a doua jumătate a anului, când deja s-a fixat Tunisia. După care mai avem posibilitatea unei a doua misiuni. Ce nu putem uh, pune sub semnul întrebării sau în orice caz cu greu, este o decizie a statelor membre. Dacă statele membre decid să rămână în Eritrea, atunci Comisia trebuie să descurce cumva cu asta. Cu un asemenea regim nu e deloc ușor dar uh, critica aceasta trebuie uh, să fie și la statele membre, pentru că de acolo se ia decizia. Dacă nu, în orice caz, uh, influența noastră va fi slăbită. Oricum mai sunt alte influențe în regiune. E o opțiune foarte grea în asemenea situații. Dar, în orice caz, nu se schimbă nimic la problema că nu vrem să susținem niciun fel de formă de muncă a sclavilor se pune întrebarea unde putem interveni cu sens în așa fel încât uh, să putem consolida niște structuri pozitive care să ajute populația. Nu știu dacă e bun proiectul rutier sau nu, poate da, pentru uh, relațiile comerciale, pentru transportul de alimente, dar în orice caz avem dreptul să adresăm întrebări, pentru că sclavia este absolut uh, inacceptabilă, ar fi o catastrofă. Bine, acestea fiind spuse, vreau să mulțumesc Comisiei pentru prezență și ție, dragă Michel, pentru munca extraordinară. Mulțumesc raportorilor din umbră. Astfel, ajungem la ultimul subiect pentru această dimineață de pe ordinea noastră de zi și mă uit deja în direcția corectă pentru că e vorba de descărcarea de gestiune pentru agenții. Domnul Brudzinski începe și apoi domnul Legutco continuă. Bardzo dziękuję. Pani przewodnicząca, szanowni państwo. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, doamnelor și domnilor. Ajung acum la proiectul raport privind descărcarea de gestiune pentru uh, execuția bugetului agențiilor UE uh, aferent exercițiului financiar 2018. Doresc să vă mulțumesc în primul rând pentru susținerea pe care ne-ați oferit-o, mai ales doamnei Kamecinski, care este în stânga mea, și de asemenea tuturor uh, membrilor secretariatului comisiei noastre. Domnule președinte, colegul nostru, Richard Cernetski este bolnav, din păcate. Din acest motiv, le am împărțit un pic uh, treaba și cu domnule Gutco și bineînțeles că eu voi prezenta munca domnului Richard Czarnecki, cele 32 de agenții Europe, pe care le-a verificat Curtea Europeană de Conturi. Ei bine, cu privire la acestea, a existat un număr mare de rezultate pozitive în ceea ce privește raportarea financiară. În ceea ce privește cele 32 de agenții uh, decentralizate uh, și exercițiul financiar uh, referitor la anul 2018. Munca acestora a fost așadar una bună și s-a îmbunătățit. Au fost predate peste 30 de avize cu privire la plăți și biroul european pentru azil, chestiuni care privesc plățile, ei bine, cu privire la acestea, există un aviz negativ. Și mai sunt câteva domenii unde sunt necesare corecturi. Am constatat, în ceea ce privește armonizarea uh, domeniului IT, că majoritatea agențiilor sunt independente din punct de vedere financiar și există, uh, respectiv au uh, luat deciziile necesare în ceea ce privește achizițiile publice. Se lucrează cu un sistem uh, pe care Comisia îl aplică din 2017. Cinci agenții suplimentare au fost uh, acoperite de asemenea prin intermediul acestei, uh, acestui mecanism. Există câteva semne întrebare în ceea ce privește achizițiile publice, există câteva neajunsuri cu privire la aplicarea criteriilor insuficiente sau necorespunzătoare în ceea ce privește alocarea contractelor și Uh, adesea, criteriul uh, de departajare a fost prețul. În ceea ce privește cele 32 de agenții descentralizate, au existat o serie de contracte uh, de achiziție publică unde s-au ridicat întrebări cu privire la finanțare, respectiv al um, legitimității financiare. De asemenea, În ceea ce privește aspectele economice și cele administrative, au existat câteva minusuri. Acest uh, efect de scară cu privire la anumite agenții care ar putea să mai fie afectate. De exemplu, uh, s-a întâmplat ca uh, mai multe agenții, respectiv două, să fie inițiată o anumită procedură de achiziții publice. Însă criteriile nu au fost întotdeauna cele mai reușite. De exemplu, uh, au existat analize de risc insuficiente. Agenția eh, Autoritatea Europeană pentru uh, Supraveghere a uh, Titlurilor de Valoare, aceasta are sediul la Paris și ar trebui să Există proceduri de achiziție publică comune pentru această autoritate care are sediul la Paris. Din păcate nu s-a întâmplat uh, acest lucru. Au existat proceduri uh, separate în ceea ce privește uh, atribuirea contractelor de achiziție publică și și în ceea ce privește atribuirea altor contracte de uh, servicii, ar fi existat uh, posibilități mai bune de uh, proceduri comune. În ceea ce privește politica de personal, nu întotdeauna au fost respectate toate uh, condițiile legale. Curtea Europeană de Conturi va trebui să mai studieze lucrurile și uh, probabil va solicita lămuriri suplimentare. 2014-2018, în acest interval de timp, uh, personalul a fost redus cu 5%. În anumite agenții a fost vorba și despre uh, transferuri uh, interne ale personalului și, de asemenea, uh, în ceea ce privește IT-ul, uh, cinci agenții angajează personal temporar care au fost angajate prin intermediari. Și lipsesc dispozițiile naționale pentru angajarea acestor agenți de lucru temporar. Utilizarea și angajarea personalului extern în anumite condiții a fost de asemenea analizată. Condițiile nu au fost întotdeauna respectate și uh, nu s-au respectat întotdeauna dispozițiile în acest domeniu. Toate acestea presupun riscuri importante și în ceea ce privește renumele agenției, pentru că agenția are de suferit uh, dacă uh, acest personal care vine din exterior nu este plătit corespunzător și nu este tratat în acest fel. Există și audituri interne care au fost desfășurate, iar uh, Comisia a confirmat că, în ceea ce privește ESF, de exemplu, deci FSE-ul, tot mai multe agenții au fost auditate prin uh, controle interne. Vă rog frumos să vă vorbiți un pic mai rar, întreb pe președinta, pentru că interpreții nu reușesc să vă uh, să țină ritmul cu dumneavoastră. Mulțumesc! Oratorul spune, da, voi și încheia imediat. Controlul intern, respectiv auditul intern, trebuie să fie mai eficient în ceea ce privește găsirea celor mai bune soluții. Și acum uh, îi voi da cuvântul domnului Legutco, iar eu îmi închei intervenția. Da, vă mulțumim, a fost totul cât se poate de precis uh, Domnule Legutko, domnule profesor Legutko, aveți cuvântul. Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Vă mulțumesc, uh, doamna președinte. Nu toate agențiile dispun de dispoziții cu privire la punctele nevralgice pe care le-am identificat, mai ales în ceea ce privește confidențialitatea, de exemplu. Tratamentul acestor puncte nevralgice, deci auditul intern, de exemplu, care are ca obiectiv uh, diminuarea riscurilor și asigurarea respectării dispozițiilor legale, reprezintă astfel de puncte nevralgice. Vorbim aici despre Agenția Europeană pentru Mediu și cea pentru uh, substanțe chimice care nu dețin niciun fel de strategie în acest domeniu. Așadar, se constată anumite riscuri și, de asemenea, există riscuri în ceea ce privește înregistrarea și uh, prestarea de servicii. Șapte dintre agenții, uh, Autoritatea pentru uh, Titluri de Valoare, uh, cea privind supravegherea bancară și altele, respectiv uh, Autoritatea de Supraveghere a asigurărilor și a pensiilor ocupaționale, cea privind substanțele chimice, Centrul uh, pentru Traduceri al uh, instituțiilor europene și Agenția Europeană pentru Medicamente. Deci, șapte dintre aceste agenții care au fost menționate aplică taxe pentru a își finanța anumite activități. Există așadar un anumit pericol ca uh, creșterea acestor taxe să nu fie una uh, care să corespundă dispozițiilor legale. Iar agențiile menționate au luat legătura cu Comisia pentru a afla în ce măsură dispozițiile legale sunt uh, legitime în ceea ce privește plățile, în ceea ce privește contabilitatea, astfel încât să poată fi aplicate și uh, să fie dată legalitatea financiară a cheltuielor lor. În ceea ce privește Biroul pentru Azil, în 2018, Curtea de Conturi a redactat un raport cu o rezervă în ceea ce privește respectarea ordinii și a legalității uh, cheltuielilor. Acest raport a fost adoptat uh, sub această rezervă. Era vorba de perioada 2016-2017 și uh, Curtea de Conturi a adoptat un aviz negativ în acest sens. Acest aviz negativ ei bine, acesta presupune uh, existența unor greșeli în ceea ce privește atribuirea uh, de contracte pentru lucrători temporari în Grecia, respectiv servicii, prestarea de servicii și utilizarea personalului local pe insula Lesbos. Curtea de conturi a confirmat că această situație a fost nemulțumitoare și că această situație care a fost constatată în 2017 în ceea ce privește uh, controlele interne, respectiv legitimitatea și legalitatea biroului, e bine, toate acestea trebuie să se îmbunătățească. Așadar, au trebuit să fie uh, inițiate corecturi care au fost realizate de către managementul biroului, însă acestea trebuie continuate. De exemplu, procedurile de atribuire de contracte, achizițiile publice, care au fost inițiate în 2017 de către birou, ei bine, și acestea conținau uh, foarte multe erori uh, procedurale. S-a confirmat că angajarea de personal uh, și utilizarea acestuia în birou până la sfârșitul anului 2017, e bine că uh, în acest răstim situația s-a înrăutățit. În 2018 vorbeam de 267 de angajați ai acestei instituții și creșterea de personal uh, a fost una foarte mică în 2017 până la sfârșitul anului existau în continuare uh, peste 70 de locuri de muncă vacante. Patru dintre cei cinci, cele cinci posturi de conducere erau fie vacante, fie ocupate temporar. Resursele pe care le-au pus la dispoziție statele membre în ceea ce privește uh, experții și disponibilitatea acestora de a veni din statele membre către Grecia uh, a fost uh, deficitară. O parte din uh, locurile vacante au fost ocupate cu experți, însă numai parțial. Așadar, vorbim despre o gestionare a personalului insuficientă și deficitară. Este un fenomen care a continuat, s-a proliferat și în calitate de raportori noi propunem pentru că la EASO am observat deficiențe și uh, este nevoie să se aplice corecturi, însă credem că putem să mai discutăm cu dumneavoastră aceste lucruri și să se realizeze aceste corecturi. Președinta, vă mulțumesc foarte mult. Voi da mai întâi cuvântul raportorului nostru din umbră, uh, lui Andrei Novakov, din partea PPE. Thank you very much, Chair. Mulțumesc, doamnă președinte. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc, să mulțumesc secretariatului, raportorului, uh, raportorilor din umbră și, bineînțeles, uh, consulenților pentru munca lor. Aș dori să încep comentariul meu privind uh, descărcarea de gestiune cu o istorioară. Știu că nu este un lucru obișnuit, mai ales la cont, dar este o poveste veche care îmi place și care are legătură cu întâlnirea noastră de astăzi. Povestea vorbește despre un rege care avea trei fii și trebuie să testeze care va fi capabil să devină viitorul rege, care este mai înțelept. Așadar, primul a primit toate armele din regat, următorul tot aurul din regat, iar cel de-al treilea a primit numai uh, sare și zahăr. Primii doi au decis că, având la dispoziție toate armele și aurul din regat, ar putea să facă orice în relația cu uh, cetățenii, cu vecinii. Cel de-al treilea însă a fost cel mai înțelept și a știut că, având sarea și zahărul, uh, pe care să le folosească pentru fiecare masă, va avea, de fapt, ceea ce mulțumește pe toată lumea. Și cred că Comisia Cont este acest sare și zahăr, de fapt, uh, sarea și piperul din între toate comisiile acestui Parlament. Vă mulțumesc așadar foarte mult pentru munca pe care o faceți și am pregătit câteva comentarii uh, pe care doresc să vi le transmit. În primul rând, raportul este unul foarte bine scris uh, și este concis și doresc să subliniez doar câteva idei. Încurajez agențiile să utilizeze procedurile comune de achiziții, astfel încât să își consolideze tematica, să-ți facă legături cu uh, domeniile uh, politice și să se asigure că uh, toate acestea sunt armonizate. În felul acesta, anumite agenții au uh, nevoi uh, comune și poți să-și uh, pună la oaltă eforturile astfel încât să simplifice standardizarea și să utilizeze regulile comune pe care trebuie să le aplice atât cei care uh, se înscriu pentru o achiziție publică, cât și uh, cei care doresc simplificare și oferă acest lucru agențiilor. Unele dintre agenții au uh, nevoi similare. Când vine vorba despre mentenanța autovehiculelor, uh, toate acele servicii uh, care pot fi tratate în comun, bine, acestea ar trebui armonizate și utilizate proceduri comune. De asemenea, trebuie să ne gândim la uh, problema sediului anumitor agenții, sediului central. Este o chestiune problematică. Eu sunt membru al Parlamentului European uh, care are trei sedii și spunând acest lucru, nu vreau să spun că sunt de acord cu toate aceste lucruri, dar în continuare consider că cel puțin agențiile ar putea să fie utilizate ca un exemplu bun pentru că au un singur sediu, ceea ce economisește banii uh, contribuabililor și le facem mai eficiente. Trebuie să găsim noi resurse și surse de finanțare. Acest lucru este esențial. De aceea trebuie să ne gândim la contribuțiile directe cu care vin anumite agenții. Este important, de asemenea, să ne gândim și la aspectele mai puțin satisfăcătoare, pentru că tot spunem agențiilor să facă mai mult cu mai puțin. Acesta este însă o afirmație nesustenabilă și eu înțeleg cum se simt pentru că este o problemă comună pe care o avem la, în Uniunea Europeană. Cerem tot mai mult administrației, solicităm să-și asume tot mai multe responsabilități, dar în același timp am dorit să le oferim mai puține resurse. Nu cred că există vreun matematician în lume care să poată oferi o soluție pentru aceasta. Așadar, trebuie să reținem uh, în timpul procedurii bugetare 2020 uh, acest lucru și, și atunci când vom uh, realiza negocierile pentru CFM. Achizițiile reprezintă un alt punct slab și doresc să atrag atenția care sunt cele cinci cele mai importante cauze. Doresc să includ și uh, avertizorii de integritate și evitarea uh, conflictelor de interese aici. În ceea ce privește agențiile individuale, aș dori să ne concentrăm pe câteva dintre ele. EASO, de exemplu, care a trecut printr-o perioadă de tranziție dificilă, dar progresul agenției de la uh, postul de uh, director intermediar până când uh, noul director își aprobă postul este cât se poate de clar. Am fost în contact cu aceștia, am primit câteva documente esențiale care eh, uh, subliniază uh, evoluția structurală a agenției și de asemenea arată care au fost măsurile corective care au fost luate. Trebuie să recunoaștem progresul care a fost înregistrat și uh, vă asigur că există uh, și uh, acest lucru reiese din documentele pe care le-am citit. Uh, în septembrie 2019 au fost adoptate uh, politici uh, sensibile ale EASO, s-a îmbunătățit uh, guvernanța organizațională și munca pe care o face acum biroul uh, în ceea ce privește îmbunătățirea capacității de audit intern uh, a fost îmbunătățită. În ceea ce privește Frontex-ul, uh, acesta are, a avut un 2018 foarte dificil și o tranziție uh, dificilă uh, ideile mele se concentrează mai degrabă pe politica de personal aici și uh, sistemul de verificare ex post. Agenția pentru Drepturile Fundamentale, după ce am comunicat cu această agenție, am constatat că există câteva uh, aspecte tehnice sensibile care trebuie corectate. Este vorba despre recrutarea neregulată și uh, alte deficiențe ale agenției. În ceea ce privește autoritatea pentru uh, formare ocupațională, au fost adoptate reguli privind uh, accesul la documentele publice, Agenția privind substanțele chimice. Mă concentrez asupra verificării ex post, care de asemenea a fost menționată la audierea din decembrie. Spun, acestea fiind spuse, doresc să închei și să vă spun că Avem uh, lucruri importante cu care să ne luptăm. Brexitul, CFM-ul, uh, nu au fost înregistrate progrese importante în această privință. Așadar, măcar acum ar trebui să facem ceva pozitiv în ceea ce privește agențiile. Știu că este greu de discutat despre descărcarea de dețiune în uh, aceste clădiri de sticlă și să solicităm directorilor să vină aici, dar cred că este eficient să mergem către ei, să vizităm agențiile și cred că este uh, pe bună dreptate, că pe bună dreptate ar trebui să fim pozitivi în ceea ce privește descărcarea de gestiune a agențiilor pentru anul 2018. Mulțumesc, Andrei. Dau cuvântul Larei Folters, la portar, raportoare din umbră de la SND. Um, some horizontal points from me first. Mai întâi câteva puncte orizontale din partea mea și apoi câteva puncte specifice, cu riscul de a mă suprapune un pic cu antevorbitorii mei, pentru că deja s-au spus foarte multe. În primul rând, Vreau să mulțumesc raportorilor pentru raport cu privire la cele 33 de agenții. Ne imaginăm că e foarte multă muncă, așa că vreau să le mulțumesc și pentru faptul că ne-au făcut nouă sarcina mai ușoară. În ceea ce privește aspectele orizontale, vreau să menționez trei. În primul rând, echilibrul de gen la agenții. La ora actuală, în raportul orizontal, nu avem o secțiune cu privire la echilibrul de gen, uh, și uh, cred că la un moment dat am inclus asta în uh, raportul pentru 2017 și este deci foarte important și la fel trebuie să uh, adăugăm aici o, o rubrică, așa că voi depune amendamente. În ceea ce privește raportarea pe durabilitate, aș vrea să adaug câteva amendamente la raportul orizontal. După cum bine vă amintiți, exista la un moment dat un raport din partea Curții de Conturi care constata că, deși în general se face raportare pe durabilitate în cadrul agenției, deci chiar ce se întâmplă în ceea ce privește gestiunea de plastic, de apă și așa mai departe, e vorba și de ce programe au față de restul lumii, cu exteriorul, ceea ce nu se raportează, așa că eu aș vrea să menționez asta, dar în raportul orizontal. Nu în ultimul rând voi adăuga ceva cu privire la îmbunătățirea situației Uh, lucrătorilor uh, interim. Foarte problematic, mai ales în anumite agenții. Câteva aspecte mai specifice. La EASO susțin uh, remarcele pozitive din raport, dar sunt necesare anumite modificări pentru a oferi uh, pentru face câteva precizări cu privire la anul 2018 și regularitatea plăților de la EASO. Și apoi s-ar putea să preiau câteva amendamente din recomandările Curții de Conturi când e vorba despre nevoia de a lua măsuri ca să ne asigurăm că există complementaritate și o mai bună coordonare între AMIF și EASO. În general, aș spune că s-au făcut îmbunătățiri, că, bineînțeles, suntem foarte mulțumiți de ce se întâmplă și că ar trebui să recunoaștem aceste îmbunătățiri. Cu privire la Agenția Bancară Europeană, Trebuie să evităm uh, conflictele de interese post-angajare. În plenară săptămâna trecută deja uh, am analizat situația. Ne gândim la domnul Farcas, care a, fost, uh, care a avut un rol la Autoritatea Bancară Europeană și acum se mută la un mare grup de lobby bancar, lobby financiar. Am făcut o rezoluție pe acest subiect, am cerut eurodeputaților să nu se întâlnească cu domnul Farcas și aș vrea să aduc aminte în acest context că am avut acea rezoluție. Cu privire la Agenția pentru Substanțe Chimice, ce mi-a sărit în ochi data trecută a fost faptul că uh, mă interesează aici uh, colectarea taxelor. E vorba de această dependență pe care o au față de colectarea taxelor. 73% din venitul total în 2018 dependea uh, de aceste impozitări și apoi uh, perceperea taxelor depinde de o declarație uh, cu privire la dimensiune a um, furnizorului, ceea ce nu este întotdeauna foarte corect. Este așa acea declarație pe propria răspundere cu privire la dimensiunea întreprinderilor și de multe ori se corectează, se ajustează taxele și se ajunge la incertitudine cu privire la venit. Asta, împreună cu faptul că aceste taxe se așteaptă să scadă în 2019, înseamnă că trebuie să găsim o soluție. Și un ultim aspect cu privire la faptul că Curtea de Conturi a uh, identificat o neregulă cu statutul funcționarilor cu privire la serviciile IT la una din agenții. Mulțumesc, cam atât din partea mea. Mulțumesc foarte mult, Lara. Urmează Ramona Strugariu. Thank you very... Mulțumesc foarte mult, doamnă președinte. S-au spus foarte multe, antevorbitorii mei au menționat multe aspecte, aș vrea însă să mă axez pe câteva subiecte de importanță mai amplă. Sunt câteva probleme sistematice pe care trebuie să le prezentăm ca atare. Pe de o parte, ne bucură faptul că chestiunea performanței este clar menționată în raport, dar mi-ar fi plăcut să ne concentrăm un pic mai tare pe aspectul performanței pe toate agențiile. Dar, de asemenea, merită menționat faptul că regretăm în continuare că nu există orientări clar și politici uh, consolidate cu privire la fenomenul uh, revolving doors, ușile rotative. Cel mai important este că cei care lucrează cu industria Um, trebuie să fie controlați. Deci foștii angajați publici trebuie să fie controlați după ce părăsesc postul. Pentru asta e nevoie de controle mai ferme și reguli mai stricte. Regulile avertizorilor de integritate sunt uh, existente în toate agențiile, dar vreau să vă spun că nu există cazuri de avertizori la nicio agenție. De fapt, nicăieri în instituțiile UE în perioada menționată, ceea ce este uimitor. Ce mă îngrijorează este că ori funcționarul, funcționarii nu cunosc normele în vigoare, ori nu există încredere în sistem. De-abia mi-a venit să cred că nu sunt probleme nicăieri. Deloc. Este puțin problematic. Ar fi minunat, dar nu cred că e așa. A, trebuie pentru asta să se facă o sensibilizare în rândul agențiilor și să se arate că se poate numi un organism independent uh, care să-i ajute pe avertizorii de integritate, care să folosească canalele potrivite pentru a publica informații despre anumite nereguli care să afecteze interesele financiare ale Uniunii. Și apoi câteva aspecte despre transparență. Sunt aici două aspecte. Odată, transparența achizițiilor. Foarte importantă. Agențiile și instituțiile UE în general trebuie să fixeze, să dea un exemplu dincolo de ceea ce este prevăzut în cadrul financiar. În primul rând, toată lumea ar trebui să publice lista contractelor uh, alocate ce depășește 15.000 de euro, dar și ce este sub, dacă vrem să dăm un exemplu. În ceea ce privește transparența, conflictul de interese este în continuare nesoluționat. Da, am văzut progres în ultimii ani, dar cam atât. Uh, Cred că a sosit momentul să avem un model unificat pentru acele declarații de interese și, revenind, nu membrii Consiliului Director sau cei cu funcții executive trebuie să se declare ei înșiși lipsiți de conflicte de interese. Așa ceva trebuie examinat de un terț, inclusiv cu publicarea CV-urilor pe pagina instituției și agenției, ceea ce este foarte important. Despre digitalizare, care este o mare oportunitate pentru agenții să sporească eficiența și transparența. Trebuie să mizăm pe digitalizarea agențiilor, mai ales în ceea ce privește achizițiile publice și să ne asigurăm că se implementează concret uh, facturarea, publicarea de licitații și așa mai departe în domeniul electronic. Asta ajută pe toată lumea, mai ales la transparență. Și continuând chestiunea achizițiilor publice, din păcate sunt probleme sistemice. La anumite agenții am văzut asta, mai ales cu privire la contractele IT. Curtea de conturi a identificat plăți uh, în neregulă la mai multe agenții, fiindcă au fost prost utilizate normele de achiziții publice. Se impun soluții și cred că ar trebui în primul rând să avem niște orientări mult mai clare cu privire la depunerea dosarelor și traininguri specifice dacă e să ajutăm. Despre problema cu personalul. Agențiile trebuie să devină mai atrăgătoare. Am înțeles că a existat o discuție despre politica de recrutare și că sunt probleme. Nu e vorba doar de marketing mai bun pentru a atrage personal. Poate că ar trebui să regândim un pic ajustările salar- salariale sau măsuri complementare, cum ar fi facilități uh, prietenoase cu familiile. Vă dau un exemplu de la Frontex. Este la Varșovia, cu coeficient redus salarial și cu o lipsă clară de alte facilități care să facă postul să fie mai atrăgător. Se construiește acum acolo o școală europeană ceea ce este excelent și ar putea fi bugetate și alte lucruri similare și pentru alte agenții, dacă vrem să existe calitate uh, la nivelul rezultatelor furnizate. Pentru că noi, practic, cerem mult de la aceștia. Și nu în ultimul rând, vrem să obținem uh, descărcare în anul N plus 1, este un obiectiv, sperăm să ajungem acolo și închei mulțumindu-vă tuturor uh, foarte mult pentru observații și pentru munca grea. Grupul meu va depune amendamente și așteptăm cu nerăbdare cooperarea cu toți. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult! Bas Eichhout, de la Versi. Vielen Dank, thank you very much. And uh, first of all, I would like to thank the, the three co-rapporteurs. I know. În primul rând, aș dori să vă mulțumesc, aș dori să le mulțumesc raportorilor uh, și celor trei coraportori pentru munca lor, uh, realizată împreună cu, de asemenea, și secretariatului și întregului personal care a pregătit toată această muncă, astfel încât um, și raportorii din umbre să se poată alătura mai ușor procesului și să poată uh, lucra uh, cât se poate de eficient. Pentru că, la modul general, um, aceasta este linia pe care trebuie să o urmăm și prin amendamentele noastre am putut să am putut să adăugăm zahărul, sarea, piperul la uh, activitatea noastră, astfel încât lucrurile să iasă bine. Câteva cuvinte cu privire la uh, punctele generale. Gândim cam pe aceeași linie uh, și, așa cum au spus reprezentanții SND și ceilalți, într-adevăr, în ceea ce privește accentul pe sustenabilitate și pe celelalte aspecte, uh, așa trebuie procedat și trebuie să ne asigurăm că uh, vom acoperi lucrurile bine. S-a spus uh, de către colegul meu PPE uh, un alt lucru și anume că, uh, da, avem o problemă cu atribuirea banilor către agenții, care adesea sunt tot mai puțini bani și agențiile au tot mai multe responsabilități. Și acest lucru uh, poate fi constatat și în majoritatea cazurilor. Uh, dacă este să ne uităm la negocierile CFM, um, uh, nu putem să ne așteptăm la alte evoluții. Suntem îngrijorați mă, cu privire la modul în care aceste lucruri vor uh, afecta agențiile. Și dacă este să ne uităm la prioritățile Comisiei, uh, ne așteptăm ca agențiile să aibă foarte mult de lucru. Și aceasta s-ar putea să fie o problemă pentru multe dintre agenții, iar noi ca Parlament ar trebui să subliniem cu claritate acest lucru, că acesta reprezintă o îngrijorare a noastră pentru viitor. Și în ceea ce privește descărcarea, adesea ne uităm doar la trecut, bineînțeles. În ceea ce privește EASO, Cred că, da, există îmbunătățiri, progrese, însă evoluțiile mm, nu sunt suficiente, trebuie să continue. Există așteptări foarte mari, mai ales la nivel politic, de la această agenție și, în același timp, lucrurile nu sunt monitorizate, respectiv nu sunt acompaniate de alocarea resurselor corespunzătoare. Adesea ne întrebăm uh, pe cine să dăm vina cel mai mult. În ceea ce privește frontex într-adevăr, se observă cam aceleași tendințe, dar pentru noi este foarte important un alt lucru și anume ca drepturile fundamentale să fie respectate pe deplin, mai ales uh, sau și drepturile personalului, pentru că noi uh, punem accentul în mod deosebit pe Frontex și probabil că vom veni cu amendamente pe această direcție. Ceea ce am mai observat uh, în amendamentele libe, în avizele înaintate de aceștia. Mai există câteva agenții unde ne vom concentra pe conflictul de interese, uh, bineînțeles, uh, când e vorba de EFSA, uh, există reguli unde finanțarea nu trebuie să pășească 25%, este un prag destul de înalt, dacă vrem să ne, a, să ne așteptăm ca o agenție, este, că agenția rămâne independentă și că, de asemenea, um, oferă rezultate bune pe piața alimentelor și, de asemenea, Agenția privind medicamentele, unde 90% din uh, veniturile sale sunt plătite de către uh, companiile farmaceutice și aceasta este agenția care permite accesul agenții, uh, instituțiilor farmaceutice pe piață, așadar și aici un conflict de interese pe care noi îl vom uh, sublinia și vom transmite amendamente. În ceea ce privește autoritatea bancară, EBA, um, aceste revolving doors au fost uh, menționate de colegii mei. Am adoptat o rezoluție. Uh, formularea din rezoluție este mai critică decât în raport, așadar uh, cred că trebuie să fim consecvenți și să uh, alegem formularea cea mai potrivită, respectiv să o preluăm pe cea din rezoluția care a fost prezentată în plenară și adoptată acolo. În ceea ce privește uh, lupta împotriva spălării banilor, vom veni cu amendamente pentru a arăta că sprijinim Uh, rolul EBA, uh, deci al autorității bancare, în acest sens și uh, dorim să se investigheze și uh, situația cu spălarea de bani uh, On general, it is true on whistleblowers. We were also looking at din uh, cazul Danska și uh, sunt de acord cu colegul de la Renew cu privire la faptul că trebuie să analizăm cu atenție uh, cum sunt implementate toate dispozițiile. Pentru că dacă să ne uităm la volumul de muncă al agențiilor și eh, dacă observăm că există um, avertizări de integritate uh, la un nivel scăzut, trebuie să analizăm și această chestiune. De asemenea, uh, în ceea ce privește uh, recomandările Ombudsmanului European, au fost făcute anumite recomandări cu privire la anumite agenții și noi, ca Parlament, trebuie să monitorizăm uh, dacă aceste recomandări au fost uh, implementate sau nu. Și vom veni cu amendamente și în acest sens. Ultimul punct. Uh, două agenții au trebuit să fie uh, mutate din UK și cred că ar fi bine să solicităm curții de conturi să realizeze un audit pentru a vedea cum s-a desfășurat procesul de relocare și poate găsim scenarii de cele mai bune practici, respectiv posibilități de îmbunătățire, pentru că a fost o acțiune uriașă, un efort foarte mare și trebuie să ne asigurăm că lucrurile au mers pe direcția corespunzătoare. Cred că acestea sunt punctele cele mai importante pe care noi dorim să le adăugăm la raport Asta ca completare la ceea ce au spus deja colegii mei de la PPE și de la Riniu și <coughs> cred că vom putea să adoptăm rapoarte bune și să um, ne asigurăm că agențiile uh, își fac treaba cum trebuie și sarea și piperul se găsesc în bucatele noastre. Mulțumesc, uh, domnul Stovski. Uh, Já jsem zjistil, že na kontu máme rádi při... Mulțumesc, doamnă Mulțumesc, doamnă președinte. Mă bucur că am putut povesti câte ceva în uh, această comisie și vreau să mai vin cu o povestire pe care mi-a povestit-o tatăl meu când eram mic. Este vorba despre o prințesă care ar fi trebuit să-și găsească un soț. Primul uh, i-a admirat frumusețea, a lăudat-o pentru frumusețea sa uh, răpitoare. Cel de-al doilea candidat a lăudat-o pentru bogățiile sale și pentru locul său în societate. I-a spus că ar fi atât de bogată și atât de bine privită, tatăl său ar avea atâtea bogății. Cel de-al treilea pretendent uh, i-a pus o oglindă în față și a spus, uite-te în oglindă. Și aceasta este întrebarea către dumneavoastră, dragi colegi. Care pe care dintre pretendenți l-a ales prințesa pe cel care uh, i-a apreciat uh, frumusețea sau bogăția. Ei, bine, eu cred că primii doi nu au ce căuta în această comisie, pentru că noi suntem de fapt agenție, uh, noi suntem de fapt oglinda care este pusă în fața agențiilor. Așadar, noi ar trebui să ținem oglinda în fața celor care doresc să cunoască adevărul. Prințesa era inteligentă, era înțeleaptă și a dorit să știe care este adevărul, de aceea l-a ales pe cel de-al treilea, pe cel corect. Deci, în nu ar trebui să ne preocupăm foarte mult de gender balance, de această egalitate de gen, ci de lucrurile cele mai importante. Colegii s-au referit uh, la sarea și piperul din bucate. Uh, au spus că multe agenții nu beneficiază de suficienți bani. Aceste agenții au fost externalizate sau au fost tăiate eh, de la bugetul european. Li s-au redus finanțele. Au avut o anumită misiune, misiunea lor s-a încheiat și acum se găsesc într-un vid. Nu au eh, puncte de referință, surse la care să apeleze, nu știu ce le va aduce viitorul. Dacă vor fi nevoite să își reducă numărul de posturi, iar cea de-a doua problemă pe care o au este faptul că rezultatele lor nu sunt citite de nimeni. Nimeni nu se interesează, de fapt, de uh, rezultatele pe care le oferă. Există așadar agenții care produc anual studii Însă, ă, din păcate, aceste studii nu sunt folosite și trebuie să ținem cont de toate aceste lucruri, pentru că multe agenții, încă de pe timpul de când au fost înființate, și-au pierdut, ă, de fapt, rostul, scopul pentru care fuseseră înființate. Poate că Colegii de la Dublin sau din Salonic uh, mă vor certa că spun acest lucru, însă eu vorbesc la modul general, pentru că este necesar să vină un prinț acum și să țină Uniunii Europene o oglindă în față, să-i spună, uitați-vă, aveți 34 de agenții, dar nu aveți nevoie de 34 de agenții. 29 ar fi suficiente. Poate ar trebui ca agențiile să fuzioneze și să formeze una singură, puternică, sau poate că ar putea să aibă o altă abordare a muncilor. Eu am avut norocul să fiu raportor din umbră de mai multe ori uh, în ceea ce privește agențiile și am avut posibilitatea să vizitez uh, mai multe, chiar toate agențiile din Uniunea Europeană și dacă nu ne vom uita în oglindă, atunci nu le vom cunoaște munca, pentru că majoritatea agențiilor au trecut prin proceduri de selecție, au de digitalizare, au tăiat locuri de muncă, s-au micșorat, au uh, trecut prin procesele de raționalizare. Însă, ceea ce nu a făcut nimeni și este esențial, a fost să decidă că multe agenții, de fapt, sunt inutile. Și acesta ar trebui să fie, de fapt, sensul acestui exercițiu de descărcare de gestiune și ar trebui să fie și rezultatul acestei reuniuni a comisiei noastre. Asta a dus la o uh, inter- solicitare de intervenție suplimentară. Vă rog. Da, vreau să spun că Oricât de mult îmi place să ascult povești în comisia noastră, aș vrea totuși să îi rog pe colegi să-și aducă poveștile în secolul 21. Să spunem aici povești despre prințese care așteaptă să fie alese de prinți în secolul 21, nu cred că e o idee bună, nu se mai întâmplă așa, prințesele pot face ce vor, nu mai stau să fie alese. Uh, în primul rând, în al doilea rând, să dai exemplu de o prințesă care era vanitoasă și alta materialistă și doar a treia care e eh, deșteaptă. Unul la două nu mi se pare chiar așa o proporție de bună. Deci voiam doar să vă rog să vă mai racordați un pic la secolul 21 cu aceste povești. Asta cu prințesele nu prea funcționează, după cum eh, s-a văzut în Marea Britanie. Așadar, uh, poate ar trebui să ne concentrăm pe uh, epoca noastră, dar uh, suntem în continuare la partea asta a povestir- povestirilor și a poveștilor. Da, înțeleg că sunt femei care nu pot să înțeleagă această poveste. It's historical. E vorba de povestiri istorice pe care le folosesc ca să înțelegem conceptul celui care vine cu oglinda. Povestea nu e despre o prințesă sau un prinț, ci despre oglinda pe care trebuie să o, o folosim cu toții, să ne privim în oglindă. Asta era, asta era esența, asta era mesajul poveștii mele. Îmi pare rău că n-a fost uh, înțelept aleasă. Uneori poveștile nu sunt neapărat cele mai înțelepte și în secolul 21 oamenii au probleme cu înțelegerea unor povești. Dar ce e mai important pentru mine în această poveste este oglinda pe care trebuie să o luăm noi ca instituții europene. Gut, damit sind wir fertig mit dem Geschichte. Bine, am terminat și cu basmele. Înțelegem, încercăm să le înțelegem. Aș mai avea patru scurte observații cu privire la agenții. Noi, cei de la Comisia Cont, trebuie să ne preocupăm mult mai tare de chestiunea, relația dintre comisie și agențiile, adică ce posibilități are de fapt comisia de a influența lucrurile, pentru că, într-adevăr, e vorba de management boards și EASO, s-a putut întâmpla pentru că nu a existat uh, o formă orizontală de uh, supraveghere. Așa că ne interesează foarte tare relația comisie-agenții și ar trebui să ne preocupe acest subiect. Ce a spus doamna Strugariu despre coeficientul de corectare e perfect corect. Avem uh, în anumite state membre probleme mari în ceea ce privește obținerea unui mix din cele 27 de state membre în rândul stafului și pentru că, mai ales pentru că există acest coeficient de corectare. Așa că ar trebui să avem în vedere această problematică și domnul Eichhout a adresat o întrebare cu privire la accelerarea structurării agențiilor. Da, să vedem cum funcționează la Frontex, pentru că nu este deloc ușor. Adică de la 500 să ajungi la 10.000 la o adică și în același timp uh, să ai o structură, organigramă și să existe organizare la toate nivelurile. E ca și când ar fi o a doua comisie, nu ar mai fi o agenție. Dar să vedem un pic uh, ce chestiuni pot fi grupate, regrupate. Sunt uh, lucruri importante care trebuie discutate mai ales în lumina CFM-ului. Pentru mine, o chestiune este clar mai uh, complicată. Să zicem că avem un specialist într-un anumit domeniu și el pleacă, că e vorba de mediu, domeniul bancar, uh, substanțe chimice, nici nu contează. Ori îi plătim în continuare pe acești oameni și atunci putem uh, să le cerem 2 ani pauză, cooling off, dar dacă le și dăm interzicție de a profesa și dacă nici nu plătim, atunci nu mai vine nimeni la Uniunea Europeană, nimeni nu uh, mai vrea să accepte un contract pe 2 ani, pentru că după aceea în domeniul de expertiză în care persoana respectivă este specialistă, nu mai are voie să activeze. Așa că, domnule Basaicaut, va trebui să ne gândim un pic uh, cum uh, tratăm aceste subiecte. Pentru că după aceea apare și pe partea cealaltă, cealaltă problemă. Dar de ce îi plătiți încă 2 ani de zile? E o chestiune foarte complexă, deloc ușor de răspuns, mai ales cu, în ceea ce privește situația domnului Farcas m-a preocupat. Am spus, ok, este un specialist în domeniul său, uh, nu poate începe să lucreze în industria chimică, într-un domeniu pe, în care nu se pricepe. Este specialist în domeniul bancar. Așa că trebuie să vedem un pic cum asigurăm etapa de tranziție. Și ce facem cu contractele? Le dăm mereu pe 2 ani, pe 5 ani? Pentru anumite posturi se cade să uh, formulăm astfel contractele? Sau dacă nu, atunci cum? Uh, pentru mine este o întrebare care nu s-a bucurat încă de un răspuns foarte clar. De exemplu, în domeniul mediului. Vin mulți uh, din ONG-uri, Greenpeace uh, și așa mai departe. Nu mai sunt niște ONG-uri uh, inofensive, sunt adevărate structuri uriașe care vor să-și sporească valoarea adăugată, vor să participe. Deci, trebuie să aprofundăm subiectul, să vedem un pic care este uh, care sunt aspectele financiare, care sunt urmările financiare. Pentru că nu vrem să preluăm noi aici sarcina celor de la Envi, de la Econ, nici într-un caz. E vorba însă să analizăm aspectele ce țin strict de domeniul, domeniul financiar și să tragem consecințele necesare. Și un ultim comentariu, un minut, cu privire la Curtea de Conturi. Dragă Bas Aicaut, prin Comisia Cont am făcut în așa fel încât să nu fie finanțate din, uh, uh, prin anumite taxe și funcțiile și sarcine publice. Adică sunt acele întreprinderi. E normal ca o întreprindere să plătească taxe, dar prin asta nu poate să influențeze totul. În ceea ce este Curtea de Conturi este perfect uh, normal. Există certificare, dar nu se pot implica în decizie. Așa că dacă cineva plătește o taxă, un impozit, e ok nu mă deranjează și nu trebuie să existe probleme acolo de influență. Unde întrezăresc într-adevăr probleme este acolo unde sunt vizate sarcini publice. N-aș vrea să văd concerne farmaceutice sau alți purtători de interese. Și atunci știu. Se, că, și atunci se știe că printr-o anumită taxă, dincolo de ceea ce vizează aprobarea și așa mai departe, uh, practic se ia influență pentru un produs. Și dincolo de asta, se mai poate influența chiar procesul decizional. Acolo mă deranjează deja și încerc uh, să preîntâmpin asta, să opresc uh, acest fenomen. Așa că m-aș bucura foarte tare dacă am reușit să avem o discuție diferențiată, mult mai intensă decât uh, acum, Deocamdată însă, mulțumesc. Iată că am terminat cu poveștile pe această dimineață și ne revedem la 14.30 astăzi. N-am menționat uh, la aceste rapoarte calendarul. Vă rog însă, dragi colegi, stimați uh, advisors, să uh, țineți cont de aceste calendare ca să nu trebuiască să le repet eu la fiecare descărcare în parte. Mulțumesc dacă mai au raportorii comentarii de final. Sau e totul ok? Totul e în regulă? Da, după părerea mea, da. Bine, mulțumim foarte mult pentru munca prețioasă. Mulțumesc, ne vedem la 14.30.